<clears throat> Nous commençons notre, notre réunion. Je vous invite à, à vous asseoir. Haideți să începem ședința. Vă rog să luați loc. Începem prin adoptarea ordinii de zi. Doresc să vă semnalez câteva modificări față de ordinea de zi inițială. Secretariatul va trimis ieri ordinea de zi revizuită. Vom începe prin a discuta despre evenimentele tragice de actualitate din Libia. Aceste evenimente m-au uh, făcut să adaug un nou punct pe ordinea de zi, punctul numărul 6, prin care vom cere comisiei să ne spună ce au făcut ei pentru a ajuta persoanele care sunt refugiate la frontiera dintre Libia și Tunisia. Deci avem un punct nou pe ordinea de zi astăzi. Apoi, având în vedere că ambele comisii, AFET și DEVE, au un calendar foarte aglomerat, a trebuit ca astăzi să mai preluăm un punct pe care l-a avut uh, doamna Strifler și anume o propunere de recomandare a Consiliului privind um, a 66-a ședință a Consiliului 1. Este vorba despre examinarea proiectului raport apoi a domnului Görens privind uh, viitorul bugetului european și asistența acordată țărilor în curs de dezvoltare. Iar la punctul 13 până de zi vorbim despre acest raport. De fapt, ar fi trebuit să avem uh, raportul domnului Görens, dar el a fost înlocuit cu proiectul de aviz al domnului Strifler. O altă modificare a ordinii de zi se referă la adugarea la punctul 15 a feedback-ului privind um, controlul democratic al instrumentului pentru asistență la dezvoltare. Ne vom apleca asupra programelor tematice, azil și migrație. Aveți uh, obiecții sau comentarii în legătură cu acest proiect de ordine de zi în versiunea trimisă ieri de secretariat? Dacă nu, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Ați primit și procesul verbal al ședințelor din uh, luna ianuarie și februarie, 25 26 ianuarie și 7 februarie. Dacă aveți uh, ceva de semnalat, vă rog să o faceți secretariatului până la finele acestei ședințe, altfel considerăm că și procesele verbale sunt adoptate. La comunicările președintelui nu am nimic de zis. Comisia Europeană are ceva de spus? Euh, da, președinte, o scurtă informare. Doresc să vă informez că comisarul este acum în vizită în regiunea Pacific, unde va participa la forumul insulelor din Pacific și acolo are intenția de a semna un program de combatere a schimbărilor climatice în cadrul unei strategii regionale a Pacificului. Apoi mai doresc să vă anunț ceva ce ar putea fi de interes pentru comisia dumneavoastră și anume că Ministerul Britanic pentru Cooperare la Dezvoltare tocmai a publicat uh, un studiu privind uh, revizuirea acestor instrumente de ajutor multilateral și comisia noastră a primit uh, una dintre cele mai bune note pentru uh, ansamblul eforturilor de cooperare multilaterală. Cred, deci, iată că avem, uh, sigur, câteva elemente ce ne-ar putea ajuta să ne îmbunătățim activitatea pe viitor, dar evaluarea mm. aceasta externă făcută de britanici se dovedește foarte pozitivă. Deocamdată cam atât am avut. Mulțumesc, doamna președinte. Președinte. Bun, atunci trecem la punctul al șaselea de pe ordinea de zi, Doriți să interveniți, stimate domn? Da, țin să felicit Comisia în calitate de deputat britanic din Parlamentul Britanic. Eu știu că de foarte multe ori trebuie să mă lupt să apăr prestanța Comisiei în public, în presa britanică și iată, în sfârșit, o evaluare independentă din partea unui organ britanic care spune că Fondul European pentru Dezvoltare este excelent, iar programul multilateral și el foarte bun. Deci mă bucur că au ajuns la o astfel de concluzie și că au transmis-o și Comisiei de Control Bugetar. Eventual, ar fi bine să știm ceea ce știu britanicii și noi nu știm aici la Parlament. Domnul Berman. având în vedere relațiile excelente între secretarul de stat Mitchell din Marea Britanie și dumneavoastră, stimate domn, v-aș întreba dacă puteți cumva face astfel încât să nu se revizuiască fondul pentru um, pentru sindicate. Mi se pare că un astfel de fond este absolut necesar pentru că patronatele, angajatorii și uh, angajații trebuie să se întâlnească unii cu alții astfel încât să îmbunătățească condițiile de lucru. Mi se pare că decizia recentă din Marea Britanie este una foarte negativă. Doamnă președinte, cred că domnul Mitchell a fost cel care a sugerat să-l invităm pe secretarul de stat acolo. Haideți să o facem și să avem un schimb de vederi. Președinte. Bine, acum trecem, cum ziceam, la punctul 6 și discutăm despre soarta persoanelor strămutate din Libia. Mă bucur că putem să-i urăm bun venit aici domnului Lucner Eco, care ne va informa despre măsurile luate de Uniunea Europeană pentru a veni în ajutorul acestor populații din Libia. Domnule Lucner, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, stimați deputați, doamna raportor, am să fiu um, foarte scurt și am să vă dau uh, doar un raport al situației așa cum o cunoaștem noi în această dimineață și o să vă explic ce facem. Cifra oamenilor care sunt uh, strămutați actualmente este de 165.000 aproximativ. Este vorba despre oameni care au trecut granița cu Egiptul, cu Tunisia, dar și cu Algeria și Niger. Situația din Egipt este relativ calmă. Biroul Internațional pentru Migrație a înființat acolo o tabără pentru refugiați și s-a organizat uh, tranzitul oamenilor care intră în țară. Deocamdată cea mai mare îngrijorare este la granița Libiei cu Tunisia, unde în, uh, ultima, în ultimele zile au trecut câte 6.000 de egipteni pe zi în această dimineață am aflat că 40 de mii de oameni sunt uh, blocați pe partea libiană a graniței, deoarece granița s-a închis, deoarece uh, Tunisia a fost uh, complet depășită, nu mai are capacitate, iar în această dimineață au, depășit, au dispărut acești 40 de mii de oameni. Gaddafi probabil că a ajuns pe acolo până la graniță. În orice caz, avem nevoie de mâncare, de alimente, de apă pentru acești oameni și trebuie să îi deplasăm cumva într-o tabără, să îi organizăm. Cam atâta pot să vă spun, cam atâta știam înainte să vin aici. Pe partea tunisiană, capacitatea taberei este de 15.100 de oameni doar, dar această capacitate va fi sporită. În ce privește teritoriul Libiei, Situația din Benghazi, din est, este relativ calmă. Totuși, ieri s-au înregistrat atacuri uh, ale mercenarilor până la 200 de kilometri sud de Benghazi. Deocamdată aceste atacuri au fost respinse. Ne-ați întrebat ce facem. Doamna comisar Gheorgheva a plecat ieri din Bruxelles pentru a vizita Tunisia și a invitat-o și pe doamna Iori, ministrul de afaceri externe al Ungariei pentru a o însoți. Ele vor vizita granița în această dupămasă și acolo vor încerca să vadă ce se întâmplă și ce trebuie făcut. De la bun început, noi am uh, încercat să evacuăm uh, cetățenii UE și, uh, desigur, am recurs la centrul de monitorizare și acum uh, credem că mai sunt doar 30 de cetățeni uh, europeni care doresc să părăsească țara, mai există încă o mie care sunt în țară, dar mai sunt și uh, zboruri canadiene care deculează de la Tripoli. Apoi, tot în legătură cu situația umanitară, am trimis acolo experți pe 22 februarie, avem doi experți în Egipt, doi care au intrat ieri în Libia, ieri dimineață, și patru în Tunisia. De asemenea, am mai trimis un expert cu o echipă UNDAC care a plecat ieri spre Tunisia. În ce privește rapoartele destul de derutante publicate de presă, vreau să subliniez că experții din Libia călătoresc nenarmați și fără escortă în armată. Deplasarea lor a fost întârziată deoarece noi am insistat să nu călătorească sub escort armată, ci împreună cu Crucea Roșie Libiană. De asemenea, am deblocat 3 uh, milioane de euro imediat, așa cum a spus uh, președintele Barroso, această sumă a crescut la 10 milioane de euro și am, um, avem deja un angajament financiar pentru OIM și pentru um, înaltul comisariat pentru refugiați în sumă de 25 de milioane de euro pentru acțiunile de repatriere. De asemenea, vom oferi sprijin logistic și coordonare pentru înaltul comisariat și pentru OIM, care și-au unit forțele pentru a-i repatria pe acești oameni. Chiar astăzi vom trimite o echipă de șase europeni care vor face coordonare acolo pe teren împreună cu OIM, Înaltul Comisariat Mic și autoritățile locale. Pe lângă aceasta, prieteni din Marea Britanie au început deja să trimită avioane și nave pentru repatrierea, în special a cetățenilor egipteni care acum se găsesc în Tunisia. Capacitatea lor de evacuare este de 12.000 de oameni pe parcursul următoarelor 5 zile. Ministrul Fratini a declarat că și Italia va participa la aceste eforturi, astfel încât capacitatea va crește. În rest, statele membre au început să trimită și ele fonduri pentru ajutor umanitar. Din ultimele informații, îmi cer scuze că poate nu sunt complete, dar știu că Danemarca a deblocat 8 milioane de euro, Germania 660.000 și Finlanda 1,3 milioane de euro pentru a trimite o echipă medicală finlandeză în Tunisia și știu că și alte state membre sunt pe cale să se mobilizeze. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Domnule Gheorens, aveți cuvântul. Da, există întrebări pe care trebuie să ni le punem. Eu aș vrea să pun doar două. Mai întâi, mai aveți uh, interlocutori la nivel oficial în Libia? Am văzut că discutați cu organizații umanitare, cu uh, Semiluna, care este echivalentul Crucii Roșii în uh, Libia și cu alte organizații umanitare. Dar până unde, aș vrea să știu, până unde puteți dumneavoastră să pătrundeți? Puteți avea un dialog cu autoritățile oficiale din Libia? pentru că știu că și în alte situații comparabile acest uh, gen de dialog mai este încă posibil. Și în al doilea rând, problema fondurilor. Știu că în acest an vom avea mult necaz în legătură cu banii. Nu credeți oare că se va declanșa un fel de concurență între fondurile alocate pentru gestionarea acestei crize care lovește țări ce nu sunt uh, țări în curs de dezvoltare, ci emergente și fondurile de care veți avea nevoie pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare. Domnule Michel, aveți cuvântul. Am să fiu succint. Mai întâi mulțumesc uh, Comisiei pentru acest uh, raport. Mă bucur să aud că doamna comisar se deplasează la fața locului această situație poate să scape foarte ușor de sub control și mai ales în ce privește partea umanitară. Știu că um, există acea posibilitate de comunicare electronică a comisarului cu membrii acestei comisii, dar uh, vrem să fim informați uh, cu atât mai mult ca, ca să spunem și noi oamenilor ce se întâmplă. De multe ori uh, suntem criticați pentru că Uniunea Europeană este mult prea pasivă, așa se zice. Iar când transmitem aceste critici comisiei sau un altului reprezentant, uh, ni se răspunde că nu, au fost activi, s-au implicat, numai că nu se știe acest lucru. Deci trebuie ca aceste lucruri să fie transmise și cunoscute. Mai vreau să spun că mi se pare că, spre exemplu, la Tripoli și în alte locuri, aeroporturile sunt uh, prada haosului. Oamenii uh, stau la cozi, uh, li se dau bilete, nu, se, nu știe nimeni ce se întâmplă, biletele sunt luate apoi înapoi. Și știu că um, chiar și cetățenii noștri care sunt acolo sunt confruntați cu riscuri. N-ar fi posibil oare ca cei care se ocupă de acțiunile umanitare din partea Comisiei să încerce să-i asiste pe cei care sunt în porturi și în aeroporturi, să ne asigurăm că ei sunt tratați ca niște ființe umane, nu să li se dea speranța acum și peste 5 minute speranța să le fie luată. Nu știu dacă ar fi posibil acest lucru. V-aș ruga în orice caz să luați în considerare ce am zis. Mulțumesc! Domnule Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc Comisiei pentru acest raport uh, foarte precis și concret. Vreau doar să întreb dacă Comisia crede că eforturile făcute de statele membre sunt suficiente. Și mai vreau să știu dacă credeți că coordonarea dintre statele membre și Comisie este satisfăcătoare. Mulțumesc. Domnul Svensson, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această dezbatere, care implică foarte multe părți, pune întrebarea ce se va întâmpla dacă Gaddafi folosește armele grele împotriva populației sale și întrebarea este ce se poate face în spațiul aerian. Există multe puncte de vedere și ceea ce surprinde pe mulți, în primul rând pe mine, care nu am niciun fel de experiență în, această, în acest domeniu, este cum se poate ca noi să nu facem față problemei refugiaților. Avem, primim mereu știri din diverse locuri referitoare la refugiați care sunt disperați din Bangladesh, spre exemplu, sau din alte părți ale lumii și Aici este aceeași situație. Și brusc, în Mediterană, vorbim despre uh, evacuarea cu avionul a oamenilor, deci trimiterea de avioane acolo. Este chiar atât de dificil să trimitem niște uh, pături termoizolante unor oameni care îngheață de frig? Ar trebui ca lucrurile să fie foarte simple. Dar atunci când Egipt și Tunisia au început aceste mișcări de stradă, cu toți am înțeles că se va întâmpla ceva și în Libia și că acolo lucrurile vor fi și mai rele. Pentru că cu Gaddafi vorbim despre cineva cu care nici măcar nu putem purta un dialog, lucru pe care știm de ceva vreme deja. Și noi facem planuri, trimitem delegații, trimitem uh, echipe de doctori, foarte bine și frumos, dar până atunci oamenii suferă și ar trebui să putem să avem un fel de plan de acțiune internațional astfel încât să rezolvăm această problemă. Mulțumesc. Domnul să aveți cuvântul? Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vă mulțumesc pentru că ați introdus pe ordinea de zi acest punct, pentru că este o problemă de actualitate și foarte importantă. Din raportul Comisiei putem să deducem că uh, din uh, undeva de pe lângă din 20 februarie, 23 februarie, Comisia e pregătită să uh, acționeze. Uh, sunt fluxuri migratoare către Tunisia și către Egipt, pentru că în Libia există foarte mulți lucrători străini, mai ales din Egipt. Situația actuală la frontiera dintre Libia și Tunisia este Uh, una pe care, dacă o monitorizăm, atunci ne dăm seama că autoritățile tunisiene sunt absolut supra-solicitate. Ele nu pot să uh, asimileze toate aceste uh, zeci de mii de persoane care sunt la frontieră pentru a trece în Tunisia, mai ales cetățeni egipteni. Și eu cred că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să intervină rapid prin asistență logistică pentru a ajuta la soluționarea acestei probleme. Pentru că Uh, e nevoie să aduci persoanele fie uh, pe cale maritimă, fie pe cale aeriană, um, să le, să-i scoatem pe oameni de acolo și cine poate să pună la dispoziție logistica? Noi putem să o facem. Și nu pot să înțeleg de ce statele membre se uh, implică atât de puțin în rezolvarea acestei probleme. Am auzit că și Ministerul Extern al Germaniei a Uh, ridicat, de fapt, um, uh, alerta de călătorie pentru uh, Tunisia. Deci turiștii pot să înțeleagă că e foarte bine, pot să meargă liniștit să-și facă concediul în Tunisia, dar, de fapt, acolo nu sunt suficiente capacități pentru ca oamenii din regiunea de frontieră dintre Libia și Tunisia să fie scoși de acolo în siguranță. Situația se înrăutățește în fiecare zi dacă ne gândim la războiul civil din vestul Libiei, în jurul orașului Tripoli, situația escaladează acolo, deci noi, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să facă mai mult, trebuie să ajute mai mult această zonă. Keller, vă să la parol. Doamna Keller, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule doamna președinte. Eu am două întrebări care merg cam în aceeași direcție. Uh, ce anume face Uniunea Europeană exact pentru a ajuta Tunisia să uh, rezolve problema refugiaților? Ați vorbit de cele câteva milioane pe care le veți livra, dar n-am înțeles clar pentru ce sunt aceste milioane. Tot fondul se va aloca programului de repatriere care nu e destul de eficient din moment ce refugiații stau în Tunisia. Deci ce s-a făcut exact? În al doilea rând, vreau să întreb dacă s-a făcut ceva în legătură cu refugiații somalezi care au fost repatriați prin Italia către Libia și nu avem niciun fel de informație despre ce s-a întâmplat cu acei oameni. Au fost uh, trimiși în deșert, au fost trimiși în tabere, deci ce știți despre această situație? Mulțumesc! Doamna Biocarus. Vă mulțumesc. Vreau să spun încă o dată că ajutorul de care are nevoie Libia și țările învecinate, de fapt, în acest moment, nu este un ajutor pentru dezvoltare, ci E vorba de un ajutor imediat, o intervenție imediată menită să salveze vieți. Vorbim aici despre oameni care se găsesc într-un climat de panică și care încearcă să fugă din calea unui război civil. Din păcate, nu suntem suficient de deschiși astfel încât să auzim toate mesajele ce ne provin de acolo. De exemplu, în țările africane, când erau războaie civile, știam ce urmează să se întâmple cu toții, dar am reacționat. Din nou, știm că Gaddafi se face vinovat de crime împotriva propriului său popor. Vă amintesc că și în Gaza oamenii nu pot să plece, granițele sunt mereu închise. Deci, Ceea ce se întâmplă în Africa de Nord este exact ceea ce a spus doamna Strifler în raportul său și arată că e indispensabil să înființăm o echipă de intervenție imediată pentru a reacționa la aceste evenimente. Iar eu am fost, uh, am vrut să merg la Benghazi ca și chirurg săptămâna trecută, dar n-a fost posibil. Structurile din Africa de Nord, în special cele din Libia, sunt foarte bune nu trebuie să-i ajutăm noi să construiască spitale. Au destule spitale și dispensare. Ceea ce trebuie este ca oamenii să aibă acces la materialele medicale, iar cetățenii europeni, sigur că reprezintă o altă problemă, o chestiune ce trebuie rezolvată la nivel guvernamental, de factorii de decizie. Însă, în ce privește fluxul migranților și răniții de pe urma acestui război, aici, da, trebuie să înființăm un sistem permanent de intervenție. Aș vrea să spun mai mult, însă mă opresc aici pentru moment. Madame Stifler. Doamna Strifler. Oui, merci beaucoup, madame. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt perfect de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea. Nu este un ajutor de dezvoltare, ci un ajutor umanitar. Pe mine mă îngrijorează soarta celor 40.000 de oameni de la frontieră care au dispărut. Trebuie ca ei să reprezinte o prioritate, pentru că cu Gaddafi ne putem aștepta la orice, la cei mai rău. Și ca raportor permanent al Parlamentului pentru asistență umanitară vreau să cer ceea ce spunea și domnul Mitchell și anume să ni se transmită informațiile pe parcurs ce apar pentru că nu m-aș mulțumi cu informațiile ce apar în presă, deoarece presa relatează în funcție de umoarea jurnalistului și informațiile sunt mai mult sau mai puțin exacte sau inexacte. Deci uh, fac această cerere uh, foarte categorică din partea dumneavoastră să ne informați. Mulțumesc. Domnule Deva. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Există două direcții de gândire din această discuție, dacă îmi permiteți. În primul rând, pe de o parte, se pare că ne lipsește voința de a anticipa crizele la timp și de a ne pregăti să facem față celei mai rele situații. Suntem ca niște oi care sunt, se uită transfigurate la farurile unei mașini. Asta mi se pare că se întâmplă. Se pare că există un uh, mecanism care îi lipsește Comisiei pentru a anticipa evenimente și pentru a avea o reacție rapidă la aceste evenimente. A doua linie de gândire este că după ce am făcut ceva, Comisia pare să fie incapabilă să le spună responsabililor ce să facă. am fost întrebat de un ziar foarte important ce face Comisia, pentru că nu vedem nimic la știri, nu vedem nici la CNN, nici la Euronews, nici la BBC și așa mai departe. Și tocmai asta e problema, e ca și cum ar fi plecat în concediu. Bineînțeles, asta nu e adevărat, dar asta este percepția care s-a creat. Deci au nevoie de cineva ca mine sau de cineva ca domnul Mitchell care să, să fie implicat și care să întrebe ce face Comisia. Și răspunsul să fie, uh, deci, de ce nu avem e mail de ce nu avem bloguri, uh, Twitter, uh, toate aceste gadgeturi moderne pe care le avem? De ce le mai avem dacă trebuie să ni se spună ce faceți la o asemenea ședință și care, uh, raport care apare două săptămâni mai târziu pe o bucată de hârtie, în loc să apară în timp util? Dau acum cuvântul. Eu Iau eu cuvântul și vreau să întreb Comisia ce are de gând să facă pentru cei din uh, Sahelul de Sud care sunt confundați uh, de uh, libieni cu mercenarii lui Gaddafi. Iată o categorie de populație extrem de vulnerabilă. Asta pe de o parte, iar de cealaltă parte, Frontex știu că a primit uh, instrucțiuni foarte precise pentru a-i aresta, pentru a-i reține pe acești refugie, refugiați, pentru a-i uh, întoarce de unde vine? Și nu ar fi... Întreb, nu au primit ordine de a-i ajuta, de a-i salva și de a-i îndrepta spre o uh, gazdă posibilă? Știți că există statutul refugiatului din 2001 nu? Și mi se pare că sumele alocate astăzi, 3 milioane de euro și 17 milioane de euro pentru Tunisia, mi se par uh, absolut insuficiente, dată fiind amploarea situației. Și cred că aceste sume reprezintă o rușine pentru Europa. Nu credeți că ar fi urgent să suplimentăm uh, mijloacele logistice și fondurile? Doamne Zigmer. Ja, ich habe die Diskussion jetzt auch noch mal Doamna Zimmer, am urmărit cu mare atenție această discuție și sunt de acord cu mulți dintre colegi. Însă cred că se pune o întrebare într-un mod foarte presant. Și anume, vreau să adresez direct comisiei. Oare este atât de greu să uh, găsim o nouă strategie, o strategie de intervenție uh, umanitară uh, Oare de asta e atât de greu pentru că până acum strategia pentru Libia a fost una cu totul alta? Pentru că până acum uh, mai degrabă am încercat să vedem cum poate Libia să contribuie la rezolvarea problemelor de migrație ale Uniunii Europene. Și acum uh, sunt probleme la Comisie, avem probleme în Uniunea Europeană să acceptăm că strategia noastră a fost complet greșită până acum și că până la urmă rezultatele sunt o catastrofă absolută, cea pe care o vedem astăzi. Deci ce face Comisia pentru a își schimba paradigma rapid în în această situație. În 2008, când a existat uh, criza alimentară globală, Uniunea Europeană a înființat o facilitate de un miliard de euro pentru a reacționa. Acum am auzit uh, niște uh, cifre, dar aș vrea să știu exact câți bani, câte fonduri ar pune la dispoziție Uniunea Europeană pentru această situație. Uh, am auzit câți bani ar pune la dispoziție statele membre și e absolut rușinos. Uh, și cred că este foarte important ca statele membre să ia inițiativa, pentru că uh, Germania, de exemplu, uh, a pus la dispoziție 660.000 de euro, ceea ce e o, o rușine fără, fără seamăn. Deci aș dori să primesc niște informații foarte clare din partea Comisiei. Donc, euh, monsieur le, le reprezentant de la Comisie. Stimate reprezentant al Comisiei, aveți cuvântul, vă rog să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Poate am fost prea succint în prezentarea mea, dar o să încerc să răspund la întrebări una câte una. O întrebare la care nu pot să răspund în acest moment este întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, doamnă președinte, legată de Frontex. Nu am informații actualizate, deci va trebui să revin cu răspunsul la această întrebare după ce mă informez. În ceea ce uh, privește întrebarea referitoare la interlocutorul oficial în Libia, să fie foarte clar, în momentul de față noi nu putem intra în Tripoli riscul de securitate este mult prea mare, fie să trimitem un uh, expatriat acolo, fie să trimitem un expert dintr-o țară arabă. Deci, răspunsul este, din punct de vedere al DGECO, că nu avem un interlocutor oficial cu guvernul libian. Am încercat să obținem vize la începutul crizei din partea uh, ambasadei Libiei la Aman, dar din păcate după o zi nu mai exista ambasador pentru că își dăduse demisia și nu am primit un răspuns să știm dacă putem sau nu putem să intrăm în Libia și până la urmă uh, Uh, am decis că o să intrăm în uh, estul Libiei. Pentru moment, singurul uh, interlocutor pe care îl avem este Crucea Roșie Libiană. În ceea ce privește finanțarea, au fost două puncte de vedere conflictuale. Unul că se declanșează un fel de competiție pentru, aderea, pentru primirea de fonduri și al dacă nu se face suficient. Din punctul nostru de vedere, este că trebuie să facem mai mult, așa cum a spus și domnul președinte Barroso, suntem acum în procesul de mobilizare de fonduri, dar acest lucru se petrece în etape. La începutul unei crize, fără să știi ce se va întâmpla, nu poți să spui acum o să aruncăm cu 50 de milioane de euro la o problemă, um, ca să rezolvăm o problemă pe care nici măcar n-am definit-o. Deci, banii ne stau la dispoziție, organizațiile partenere știu acest lucru, și înainte să existe uh, refugiați la uh, granița cu uh, Tunisia, doamna comisar Gheorgheva a spus exact ce trebuie să se facă și că finanțarea trebuie să apară. Bineînțeles, acum Libia este Uh, pentru este o mare prioritate, dar uh, să știți că pentru noi și Coasta de Fildeș este o prioritate, pentru că se pare că și acolo revenim la un război civil și trebuie să ne așteptăm la un număr ridicat de refugiați și știm de, de asemenea faptul că țările vecine, în special Liberia, ar putea să fie destabilizate. Deci am um, pregătit și pentru ele o decizie de finanțare pentru a ne asigura că suntem pregătiți din timp. Uh, Uh, comisia, uh, doamna comisar uh, Gheorgheva a decis de asemenea să crească finanțarea pentru criza umanitară din Yemen și pentru Sarawi. Rapoartele pe care le-am primit arată că foarte mulți oameni încearcă să fugă sau se ascund pentru că le e frică să nu fie confundați cu mercenari și să nu fie uciși. Îngrijorarea noastră cea mai mare în Libia este și îngrijorarea cea mai mare a UNHCR. Coordonarea pe care o avem noi cu biroul de migrație și cu uh, biroul ONU pentru refugiați se referă la fiecare persoană implicată în conflictul libian. Deci problema nu se pune dacă banii trebuie să fie cheltuiți în Libia, Egipt sau Tunisia. Am da. urmărit și ce se întâmplă uh, la granița cu Algeria, dar și în Niger, unde uh, biroul internațional pentru migrație are un uh, centru de tranzit. Deci toate aceste lucruri au fost incluse nu doar în analiza noastră, ci și în pachetul de finanțare în ceea ce privește fluxul de informație, evident uh, regret faptul că vă simțiți neinformați. Noi am trimis un raport de situație în fiecare zi, seara, către secretariat și aș sugera să discutați cu secretariatul dacă acest sistem funcționează, pentru că pare să nu funcționeze și poate ar trebui să vă, trimim, uh, să vă trimitem rapoartele cele mai actualizate direct către membrii comisiei. Nu există niciun fel de intenție din partea noastră să nu vă ținem la curent, chiar din potrivă. Deci vom discuta acest lucru imediat cu secretariatul și sper ca din această seară să primiți rapoartele imediat și în mod direct. În ceea ce privește întrebarea legată de uh, pregătire, aș dori să subliniez două lucruri. În primul rând, Uniunea Europeană nu are o delegație în Tripoli. În al doilea rând, Organizațiile umanitare nu au fost binevenite în Libia în ultimul an. Uh, de fapt și de drept, UNHCR uh, a fost dat afară până la urmă în 2010. Au avut o prezență locală în Tripoli, dar uh, activitatea lor a fost împiedicată. Au registrat aproximativ 8.000 de refugiați și mai au încă 2.500 de oameni pe listele lor, ceea ce reprezintă practic nimic, pentru că știm foarte bine că sunt mult mai mulți oameni. Sunt 25.000 de palestinieni în Libia, dintre care 23.000 nu au niciun fel astfel de statut. Deci a fost extrem de dificil pentru organizațiile umanitare să demareze de la bun început activitatea lor. Și trebuie să spun de asemenea că um, personalul umanitar care se găsește în Tripoli se ascunde pentru că sunt localnici care se tem pentru viața lor și care în momentul de față nu pot să iasă pe stradă și să evalueze necesitățile, ceea ce mi se pare de înțeles. Există totuși o coordonare locală care este în continuare în plină derulare um, ambasada Ungariei are în continuare personal și se uh, face o evaluare a situației în fiecare zi. În ceea ce privește problema ajutoarelor, bineînțeles sunt de acord că trebuie să ajutăm și că, da, avem coordonare foarte bună între protecția civilă și uh, ajutoarele umanitare în această criză. Noi ne întâlnim în fiecare dimineață la 8.30 și de obicei încă o dată și seara pentru a ne coordona programul. Uh, biroul uh, de monitorizare și informare, Centrul de monitorizare și informare se coordonează cu uh, statele membre și trebuie să știți că există 80.000 de oameni de, de refugiați care au traversat în, în Egipt, dar în Egipt nu există niciun fel de problemă. Același număr de oameni a traversat și către Tunisia, dar în Tunisia există o problemă pentru că nu au capacitatea necesară. Am acordat statelor membre un termen limită până la ora 12 astăzi să ne spună dacă sunt capabili, capabile și disponibile să pună la dispoziție logistică pentru eforturile de repatriere. Vom vedea care sunt răspunsurile. Așa cum am spus, Regatul unic și Franța sunt deja active și ministrul de externe al Italiei a spus și el că țara sa va pune la dispoziție logistică și mijloace de transport. Personal, cred că coordonarea cu statele membre este, funcționează foarte bine și uh, evacuarea cetățenilor uh, Uniunii Europene s-a desfășurat rapid și a funcționat bine și acum trebuie să ne concentrăm uh, pe partea tunisiană a problemei pentru a încerca să, convingă, să convingem tunisienii să redeschidă granița. Cred că într-o săptămână capacitatea se va dubla în ceea ce privește tranzitul la graniță. În ceea ce privește Somalia și refugiații somalezi, am spus că este o îngrijorare mare pentru noi și vom susține acordarea de ajutor pentru ei și repatrierea de asemenea, avem o populație foarte mare de cetățeni din Bangladesh care trebuie să fie ajutați și una din marile probleme logistice este că mulți dintre acești oameni aveau angajatori care le-au reținut pașapoartele și părăsesc țara, ajung în Egipt, dar nu au niciun fel de act de identitate și atunci uh, trebuie să lucrăm în tabăra de tranzit cu autoritățile lor consulare pentru a putea să uh, îi ajutăm să meargă mai departe, să ajungă la un uh, aeroport egiptean și să li se permită să părăsească țara. Așa cum am spus, în ceea ce privește cei 40.000 de oameni, e, suntem îngrijorați și vom încerca să avem mai multe informații, dar nimeni nu poate să intre pe la granița dintre Tunisia și Libia și aș uh, Uh, UNDAC este acolo, uh, am uh, solicitat acces umanitar pentru, în acest moment. Nu mai putem, din păcate, nu putem să intrăm prin, pe la granița de vest a Libiei. În ceea ce privește anticiparea crizelor potențiale, cred că am anticipat că se va întâmpla ceva, dar trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre ajutoare umanitare, pentru că acum avem un număr mare de țări în regiune unde au loc demonstrații, unde situația se schimbă destul de rapid, firește monitorizăm toate aceste țări, totuși nu ar fi înțelept astăzi să spunem public că prevedem o criză aici sau dincolo, uh, și să ne poziționăm experții în diverse țări pentru că prevedem uh, o criză umanitară. Deci nu trebuie să fie o profeție care să se uh, îndeplinească de la sine. Avem un plan uh, de contingență pe care l-am avut de la început pentru evenimentele din Egipt și din Tunisia și pentru întreaga regiune, pentru a avea un plan de rezervă. Ne-am uh, Uh, am solicitat tuturor experților să ne trimite rapoarte zilnice și, de asemenea, primim rapoarte și din partea delegațiilor UE și din partea statelor membre. În ceea ce privește critica adusă finanțării, ați menționat Germania. Cred că ceea ce trebuie să înțelegem acum este că pregătim finanțare da, și s-ar putea să fie o problemă dacă nu vom mai avea finanțare peste două luni. În momentul de față, finanțarea nu este o problemă, pentru că um, OIM și UNHCR a primit deja fonduri din uh, mai multe surse, din Statele Unite, din uh, Elveția, deci nu asta este problema în acest moment. Problema este să avem logistica necesară, avioane, nave și așa mai departe pentru a ajuta evacuarea. Știu că doamna comisar Gheorgheva va crește finanțarea care este pusă la dispoziție și sunt sigur că și statele membre uh, sunt acum, uh, încearcă acum să uh, elibereze finanțarea. Avem informații despre ce se întâmplă în Benghazi și despre ce se întâmplă pe partea tunisiană. Uh, situația din Benghazi în momentul de față nu se ridică la rangul de criză umanitară și cea mai mare problemă este uh, lipsa de personal. Pentru că mulți dintre ei au fost străini care au plecat și în momentul de față în Benghazi concentrarea uh, noastră este asupra uh, încercării de a forma profesional. Bineînțeles, există modificări de la o zi la alta și trebuie să fim pregătiți pentru asta și pe noi ne îngrijorează uh, această gaură neagră care începe la 200 de kilometri sud de Benghazi, acolo unde noi nu avem acces. Nu avem acces la Tripoli, nu avem acces la zona din jurul uh, orașului Tripoli și suntem, uh, avem bănuieli uh, foarte clare că acolo vom găsi adevărata criză umanitară, dincolo de cea pe care o avem la granița cu Tunisia așa încât vom face tot ce este posibil pentru a obține informații ne-am, le-am cerut experților să încerce să găsească, să afle care sunt perspectivele pe termen lung în ceea ce privește furnizarea de alimente, spre exemplu, astfel încât să putem fi pregătiți dacă alimentele încep să uh, devină din ce în ce mai puține în următoarele luni, astfel încât să putem să creăm un coridor alimentar în țară. Sper că am răspuns uh, măcar la o mare parte din întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Si, grazie, Doamna Stanichi, uh, foarte pe scurt, pentru că nu avem timp. Da, îmi cer scuze că am ajuns așa de târziu, dar avionul a întârziat două ore. Vreau doar să spun că Italia se implică foarte mult și poate că uităm faptul că de luni de zile Italia a cerut să se acorde asistență și a cerut asta mai multor țări europene. Să nu uităm că în fiecare zi sosesc uh, nave, chiar și ieri au sosit încă 400 de tunisieni uh, de nefericiți deci uh, trebuie să spunem că Italia se confruntă cu o problemă foarte gravă, pentru că noi trebuie să ne ocupăm de 10.000 de persoane care sosesc acolo. Să nu uităm că Maroni cere de luni și luni de zile să se facă ceva în această privință. Deci e foarte bine că se acordă astfel de ajutoare. Dar să nu uităm că nu are rost să plângem după laptele deja vărsat. Cum ziceam, Italia cere de luni de zile ca Europa să intervină și Europa n-a făcut nimic. Nu mi se pare, uh, sigur, mi se pare normal ca Italia să facă mai mult decât alte țări, deoarece se găsește chiar la Mediterană, dar și alte țări trebuie să participe. Panteleria nu mai poate să primească mai mulți uh, refugiați, este obiată insulă. Deci trebuie să ne întindeți mâna, să ajutați uh, pe cei care sosesc în țările dumneavoastră, dar mai ales să ajutați Italia. Președinte, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Începem voturile. Pentru că sunt uh, foarte multe, vom încerca mai întâi cartelele de vot. Vă rog să le scoateți și să facem proba. Doamna Keller. Îmi cer scuze, am un aspect tehnic. La primul vot avem uh, amendamentul 2 din partea domnului Deva cu privire la fluxurile migratorii. Și aici avem uh, două cifre diferite. Se pare că ambele sunt corecte din câte am înțeles. Deci, vreau să știu pe ce se bazează aceste cifre. E important să știm înainte de a vota. Nu știu dacă ne puteți da mai multe informații. would Mrs. Keller be a little bit more specific? Are you Puteți să fiți puțin mai precise, doamna Keller? Vă referiți la suma de un miliard sau 38 de state sau la ce anume? Hmm? The failed state index says that there are 38 Indexul statelor eșuate spune că sunt 38 de state fragile. Și Banca Mondială spune că există un miliard de persoane afectate. Uh, somebody else has said it's 34. Cineva a spus 34 de uh, state fragile și 600 de milioane de oameni. Eu mi-am uh, numit uh, în uh, nu știu exact care, care este, la ce se referă aceste puncte, de unde au fost scoase aceste cifre. Raportarea nu este aici, n-ar putea să ne spună de unde a, a luat cifrele sau altcineva? E foarte important să știm dacă e 34 sau 38, probabil că depinde de cum calculezi ca să vezi ce index iei în uh, considerare atunci când calculezi uh, ca să vezi care sunt statele fragile. ce chiffre si... Vom verifica acest uh, număr, această cifră. Dacă amendamentul este adoptat, vom verifica ulterior. Bun, haideți să facem proba. Introduceți cartelele de vot în console. Votul s-a deschis. Este o simplă încercare. Cineva nu și-a introdus cartela în consolă. O persoană. Poate eu? Spune președinta. Da, eu eram de vină. Eu nu votasem. Înseamnă că totul e în regulă. Haideți să începem. Vom vota prin ridicarea mâinilor mai întâi. Votăm uh, raportul de aviz al Corinei Crețu privind fluxurile migratorii. Amendamentul domnului Deva. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Cine e pentru? Repet, amendamentul 5. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun. Am verificat. Deci, votul e deschis. Amendamentul 7. Le vot est, tout le monde a voté. A votat toată lumea. Votul s-a închis. S-a adoptat. Alors, amendement, ensuite, amendement 11. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. S-a respins. Mergem mai departe. Amendamentul 12. 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează amendamentul oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că aici trebuie să verificăm electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul B. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează Ba nu, trebuie să verificăm electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Compromisul e adoptat. Cu o diferență de un vot. La limită. Se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul oral 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 33 cine e pentru? Împotrivă, abțineri Verificăm electronic. S-a deschis votul. Ați votat? Votul s-a închis. Egalitate. Ba nu, se adoptă. Amendamentul 32. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 36, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Vot electronic. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum o să votăm uh, amendamentul modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, 0 împotrivă, deci în unanimitate. Suntem puțin în întârziere.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 Amendamentul cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, avizul, vot electronic, vot deschis. S-a votat, votul s-a închis. Din nou, unanimitate și acest aviz este adoptat cu 19 voturi. Mergem mai departe. Stimate domnule președinte, putem să avem un vot uh, în bloc? Da, un vot în bloc pentru proiectul de aviz al domnului Deva privind pescuitul. Toate amendamentele. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci acest aviz a fost și el adoptat în unanimitate cu 19 voturi. Ba nu? Să verificăm? Electronic? S-a deschis votul. Votul s-a închis. Nici o surpriză, iată, după cum zisesem, 19 voturi în favoarea acestui aviz. Trecem acum mai departe, la raportul doamnei Birgit Schnieber-Jastram, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ba nu, se respinge, mi se spune. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, era respins. Compromisul 2. Pentru. Ba nu, văd că avem un vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci se adoptă. Următorul cade. Mergem până la alineatul 4, amendamentul 10. Vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mergem mai departe la 14, vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 cade. Amendamentul 16. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 cade, mergem la 19. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Mergem la 23. Acesta cade. Ajungem la amendamentul 25. S-a deschis votul. Cine e pentru? Compromisul 3 a fost respins. Deci mergem direct la 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am deschis votul. S-a votat. Votul electronic e închis. Se respinge. Cu diferența de un vot. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ba nu, mă tem că trebuie să verificăm electronic prima parte. Deci amendamentul 27 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 30. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deschidem votul electronic pentru întregul aviz. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Cu unanimitate de voturi. Mersi.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 Nous allons continuer notre euh, réunion et je... Continuăm ședința. O să vă rog să vă așezați. Bon. Merci de, de prendre vos places. Vă rog să vă așezați încă o dată. Am o mare onoare de a-l de a ura bun venit aici, în rândul nostru, domnului Sheikh Sidi Diara, secretar general adjunct al ONU pentru țările mai puțin dezvoltate, țările fără ieșire la mare și statele insulare puțin dezvoltate. Secretar general al celei de-a patra conferință ONU pe această temă, care se va ține la Istanbul de pe 9 pe 13 mai. La această conferință se va evalua programul de acțiune Bruxelles 2010 pentru țările mai puțin dezvoltate și va fi un prilej de a face schimb de bune practici și a găsi inițiativele necesare pentru a depăși obstacolele de până acum și a lansa un nou parteneriat între țările mai puțin dezvoltate și partenerilor de dezvoltare. Domnule Diara, vă informez că Comisia noastră a hotărât să trimită o delegație la această conferință pentru că noi uh, considerăm că lupta împotriva uh, insecurității este foarte importantă. Noi și Parlamentul European avem un rol foarte important de jucat pentru a promova aceste politici de dezvoltare și a ajuta țările vulnerabile în fața crizei economice, energetice, alimentare, climatice și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumim pentru că ați venit să ne explicați care sunt uh, principalele idei de la Istanbul și să ne spuneți care sunt așteptările ce revin nouă, ce ne revin nou parlamentarilor europeni. Aveți la dispoziție aproximativ 20 de minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru această prezentare extraordinară pe care mi-ați făcut-o în această dimineață. Um, într-adevăr, um, voi vorbi despre cea de-a patra conferință a ONU privind um, țările mai puțin dezvoltate. Stimată doamnă președinte, onorați eurodeputați, excelențe, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine să mă adresez Comisiei pentru Dezvoltarea Parlamentului European cu privire la cea de-a patra conferință a ONU privind țările cele mai puțin dezvoltate, care va avea loc la Istanbul din 9 până în 13 mai 2011. Dați-mi voie la început să uh, vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră, interesul pe care l arătați față de țările cele mai puțin dezvoltate și pentru bunăvoința și voința pe care o demonstrați de a susține procesul care va duce la accelerarea dezvoltării acestor țări. Așa cum probabil știți, țările cele mai puțin dezvoltate sunt cele 48 cele mai sărace și cele mai vulnerabile țări ale lumii. Acestea reprezintă segmentul cel mai sărac și cel mai slab al uh, comunității internaționale. Aceste țări au un venit per capita scăzut, dezvoltarea activelor umane este foarte slabă și de asemenea sunt uh, extrem de vulnerabile la șocurile endogene și exogene. Comunitatea internațională a realizat nevoia de a susține aceste țări și a înființat trei programe de acțiune pentru țările cele mai puțin dezvoltate, începând cu anul 1981 la Paris, programe care să mobilizeze susținerea globală pentru dezvoltarea socioeconomică a acestor țări. Cel de-al treilea program de acțiune, numit Programul de Acțiune de la Bruxelles pentru țările cele mai puțin dezvoltate, pentru decada 2001-2010, a fost adoptat chiar aici, la Bruxelles, cu ocazia celei de-a treia conferințe a ONU în 2001. Obiectivul global al programului de acțiune de la Bruxelles pentru țările cele mai puțin dezvoltate a fost, și citez, a face progrese substanțiale în direcția înjumătățirii numărului de oameni care trăiesc în sărăcie extremă și care suferă de foame până în anul 2015. Am încheiat citatul. Și cum această, dezba, această decadă de dezvoltare se apropie de sfârșit, întreaga lume are ochii ațintiți asupra celei de-a patra reuniuni, cele patra conferințe a ONU, care va oferi comunității internaționale ocazia de a evalua programul de acțiune de la Bruxelles pentru anul 2001-2010 și, de asemenea, de a adopta un nou program de acțiune pentru țările cele mai puțin dezvoltate, care să dea rezultate în decada 2011-2020. Înainte să vă vorbesc despre pregătirile și așteptările pe care le avem de la cea de-a patra conferință a ONU, dați-mi voie să vă ofer un rezumat al evaluării programului de acțiune de la Bruxelles. Doamnelor și domnilor, dezvoltarea economică și socială în țările cele mai puțin dezvoltate s-a îmbunătățit în timpul punerii în aplicare a programului de acțiune de la Bruxelles – față de deceniile precedente. Cu toate acestea, există diferențe serioase între uh, statele în curs de dezvoltare, cele mai puțin dezvoltate. În perioada 2001-2010, uh, grupul țărilor cele mai puțin dezvoltate a crescut cu 6% în medie pe an. Formarea capitalului brut ca parte din PIB a crescut în majoritatea acestor țări țările cele mai puțin dezvoltate au făcut progrese apropiindu-se de uh, câteva dintre obiectivele uh, de dezvoltare ale mileniului, cum ar fi o îmbunătățire constantă a educației primare, acces, a accesului la apă potabilă și, de asemenea, îmbunătățirea anumitor indicatori privind egalitatea de gen uh, din anul 1990. Reforme politice privind democratizarea, transparență și îmbunătățirea sistemelor judiciare din aceste țări, ei bine, aceste reforme au progresat în ultimul deceniu. Țările cele mai puțin dezvoltate au făcut progrese în direcția bunei guvernanțe, mai ales în ceea ce privește eforturile de a integra Um, și de a instituționaliza guvernanța democratică în propriile procese și, de, de asemenea, în ceea ce privește drepturile femeilor. Partenerii de dezvoltare au făcut, de asemenea, eforturi pentru a-și îndeplini propriile obligații. Țările cele mai puțin dezvoltate au beneficiat de uh, reduceri ale plăților datorilor lor prin um, prin inițiativa pentru țările sărace uh, greu îndatorate. Asistența oficială pentru dezvoltare a crescut uh, semnificativ la 37 de miliarde de dolari americani în 2008, cu toate că ajutorul, ca și procent al venitului național brut al, brut al donatorilor, uh, rămâne sub, mult sub uh, obiectivul de 0,15-0,20%, ca obiectiv care a fost stabilit în programul de acțiune de la Bruxelles. În ceea ce, primește, în ceea ce privește comerțul, țările cele mai puțin dezvoltate au beneficiat de mai multe sisteme de uh, comerț preferențiale, inclusiv uh, sisteme de, comerciale uh, fără taxe, fără cote, uh, și și-au îmbunătățit de asemenea accesul, condiții de acces la piață în statele dezvoltate. Cu toate acestea, exporturile acestor țări sunt în continuare uh, împiedicate sau sunt reduse de anumite bariere de intrare pe piață, mai ales măsuri non-tarifare și măsuri standard, um, cu care țările cele mai uh, puțin dezvoltate se confruntă. Fluxul de uh, investiții străine directe a crescut, crescut de la 6 miliarde de dolari în 2001 la 35 de miliarde de dolari în anul 2008. Cu toate acestea, majoritatea acestor fonduri au fost direcționate către industriile extractive. În pofida acestor revoluții pozitive, evaluarea programului de acțiune de la Bruxelles indică, pe de altă parte, faptul că majoritatea dintre țările cele mai puțin dezvoltate nu au atins obiectivele acestui program de acțiune și în continuare se confruntă cu o serie de provocări în materie de dezvoltare. Provocările tradiționale, care includ sărăcia extremă, slăbiciuni structurale, lipsa, unor, lipsa de infrastructură, handicapuri geografice, lipsa unei capacități uh, productive, umane, instituționale și, de asemenea, Um, sensibilitatea la șocuri externe, toate aceste elemente au făcut ca aceste țări să nu reușească să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor lor așa cum ar fi trebuit. Și din anul 2001, de fapt, peisajul global s-a schimbat, au apărut noi ocazii, dar și noi uh, provocări. Țările cele mai puțin dezvoltate nu au reușit să facă față provocărilor și nu au reușit să beneficieze de pe urma oportunităților, ceea ce înseamnă că e nevoie de acțiuni foarte serioase și pragmatice și din partea țărilor cele mai puțin dezvoltate și din partea partenerilor lor de dezvoltare. Pentru că progresul este foarte încet. În același timp, dinamica demografică reprezintă o uh, amenințare serioasă pentru țările cele mai puțin dezvoltate. În momentul acesta, acest grup de țări are o populație de 880 de milioane de oameni, care crește la o rată de 2,3%. Sunt foarte, foarte mulți uh, tineri care intră pe piața muncii și care reprezintă nu doar o oportunitate, ci și o provocare țările cel mai puțin dezvoltate vor trebui să creeze cel puțin 9,5 milioane de noi locuri de muncă în fiecare an pentru a menține nivelul um, actual al ocupării forței de muncă, ceea ce este un efort uh, imens pentru aceste țări. Cu toate că sectorul agricol este cel mai mare uh, angajator în aceste țări, capacitatea acestui sector de a absorbe forța de muncă este în scădere și productivitatea agricolă rămâne în continuare foarte scăzută și este în continuare periclitată de efectele schimbărilor climatice. Crizele succesive, recente, în domeniul alimentației, energiei, piețelor uh, mărfurilor și, de asemenea, criza financiară și economică, au indicat și au confirmat uh, sensibilitatea țărilor celor mai puțin dezvoltate la șocuri externe. Ele nu au reușit să își um, creeze rezistența și niciun tampon față de aceste șocuri. Crizele au arătat că măsurile internaționale de susținere uh, din cadrul programului de acțiune de la Bruxelles nu au fost suficient de bine adaptate pentru a răspunde nevoilor acestor țări. Stimați eurodeputați, excelente, doamnelor, excelențe, doamnelor și domnilor, am împărtășit v-am împărtășit o, un rezumat al evaluării programului de acțiune de la Bruxelles. Pe baza acestei evaluări vom merge la Istanbul și ne vom întâlni cu aproximativ aceleași țări care au început această călătorie în 2001. Doar două țări, Cape Verde și Maldivele, au reușit să iasă din acest grup în ultimul deceniu. Așadar, este important, este necesar un angajament renoit pentru parteneriatul pentru țările cele mai puțin dezvoltate și un nou program de acțiune. E nevoie de un parteneriat consolidat în lupta împotriva sărăției, sărăciei. Acesta este o premisă esențială pentru conferința care urmează. Dați-mi voie să vă uh, ofer câte informații, câteva informații despre progresele de până acum. Pregătirile pentru această a patra conferință pentru țările slab dezvoltate sunt în plină derulare și am avut o abordare de jos în sus, uh, începând de la nivelul țării. Au avut loc consultații, uh, consultații naționale uh, pe parcursul anului 2009, care au implicat un spectru larg de părți interesate. Au avut loc ședințe regionale de revizuire pentru regiunile africane și asiatice cu participarea acestor uh, țări slab dezvoltate și a partenerilor lor de dezvoltare, care au uh, ajuns la niște rezultate uh, promițătoare pentru viitor. La nivel global, biroul meu, în strânsă cooperare cu agențiile ONU și cu alte instituții internaționale, a organizat un număr mare de evenimente în într-o varietate de domenii tematice care sunt extrem de importante pentru aceste uh, țări slab dezvoltate. Deja au avut loc 13 din aceste uh, conferințe pretematice și 3 sunt programate pentru zilele următoare. Rezultatele tuturor acestor evenimente au fost utilizate pentru următorul uh, Uh, program de acțiune. Pe lângă această cale interguvernamentală, alte trei căi includ parlamentarii, societatea civilă și sectorul privat, care sunt angajate în acest proces pregătitor. Am lucrat la stabilirea unei baze instituționale solide pentru acești trei piloni, care vor rămâne implicați chiar și dincolo de conferința referitoare la implementarea noului plan de acțiune. Secretarul General al ONU a numit deja un grup de persoane eminente care să analizeze obstacolele cu care se confruntă țările slab dezvoltate în progresul lor economic, care să recomande noi paradigme pentru transformarea structurală și care să facă eforturi pentru conștientizare și pentru construirea unui angajament politic puternic în sprijinul țărilor celor mai slab dezvoltate în domeniile cheie pentru ele. Toate aceste inițiative va, vor galvaniza sinergiile din uh, procesul pregătitor al conferinței. La nivel global, dialogul interguvernamental și consultările au început deja. Prima sesiune a Comisiei Pregătitoare a avut loc la New York în luna ianuarie, când s-au identificat elementele unui proiect de uh, document uh, de rezultat. A doua sesiune a Comisiei Pregătitoare va avea loc în aprilie și uh, va pregăti în continuare acest document. Unele dintre prioritățile care au fost sugerate în uh, proiectul actual al noului program de acțiune includ rezolvarea acestor provocări pe care le-am subliniat mai devreme. Prioritățile potențiale sunt după cum urmează. În primul rând, construirea de capacitate productivă în agricultură, industrie și sectorul serviciilor, precum și în infrastructură. În al doilea rând, promovarea agriculturii, a siguranței alimentare și a dezvoltării rurale. În al treilea rând, promovarea comerțului și a bunurilor, inclusiv accesul la piață, capacitatea de ofertă, integrarea economică globală și regională și stabilizarea prețurilor la mărfuri și la alimente. În al patrulea rând, consolidarea dezvoltării umane și sociale și a egalității de gen. În al cincilea rând, construirea unei capacități de a face față la crize multiple și la provocări emergente. În al șaselea rând, mobilizarea unor resurse financiare pentru dezvoltare și pentru construirea de infrastructură. În al șaptelea rând, promovarea guvernanț- bunei guvernanțe la nivel național și internațional inclusiv în domeniul drepturilor omului. Onorabil eurodeputați, având în vedere că suntem la începutul unui nou deceniu și al unei noi ere, în care există o recunoaștere clară a faptului că aceste 48 de țări slab dezvoltate au un larg rezervor de resurse naturale și pot deveni uh, locomotive de producție și de consum, uh, și pot contribui la reîntinerirea economiei globale și la împlinirea promisiunilor globalizării. Dar ca să se întâmple acest lucru, este extrem de important să existe eforturi speciale la nivel internațional. Și dați-mi voie să mă concentrez acum asupra rolului parlamentarilor în sprijinirea țărilor slab dezvoltate pentru implementarea uh, planului um, de acțiune de la Bruxelles și al noului program de acțiune. De la a treia conferință asupra țărilor slab dezvoltate, Uniunea Interparlamentară și biroul meu au înființat, au stabilit un parteneriat de succes în promovarea implementării programului de acțiune de la Bruxelles pentru 2001-2010, în special în ceea ce privește buna guvernanță și construirea de capacități. Așa cum am spus mai devreme, Parlamentele din țările slab dezvoltate au fost implicate strâns în procesul de pregătire al uh, celei de-a patra conferințe uh, a Națiunilor Unite. Au fost implicate de asemenea și în uh, revizuirea națională și regională a programului de acțiune de la Bruxelles, unde și-au adus contribuția în identificarea priorităților de dezvoltare pentru următorul deceniu. Activitățile parlamentarilor pe a patra conferință a ONU vor culmina cu organizarea unui forum parlamentar uh, în ajunul conferinței pe 8 mai, în pe 8 mai 2011. Acest forum va ajuta la consolidarea rolului parlamentar și uh, rolului proactiv al parlamentarilor în urmărirea și implementarea noului program de acțiune și se speră uh, că uh, parlamentarii vor adopta o declarație care uh, va fi luată în considerare în noul program de acțiune. Secretarul General al ONU uh, acordă o mare importanță rolului jucat de parlamente în implementarea angajamentelor internaționale și va participa personal la forumul parlamentar din Istanbul. Și după conferință este dorința mea sinceră ca parlamentarii să fie pe deplin implicați și în implementarea noului program uh, de acțiune biroul înaltului reprezentant și uh, biroul uh, Uniunii Interparlamentare au fost de acord să își asume în mod comun un proiect care va construi capacitatea parlamentelor uh, țărilor slab dezvoltate să se implice mai mult în implementarea noului program de acțiune. Acest program va consolida capacitatea de a include acest nou program de acțiune în planurile naționale de dezvoltare și de a promova rolul executivului și de a promova aceste noi uh, priorități identificate în programul de acțiune. Stimați eurodeputați, în acest moment dați-mi voie să recunosc sprijinul vital pe care Europa l-a acordat și îl acordă în continuare țărilor celor mai slab dezvoltate. În primul rând, aș dori să aduc tribut uh, valorilor europene de îngrijorare pentru cei mai săraci, mai slabi și mai vulnerabili și pentru dorința Europei de a asigura demnitate și o viață mai bună pentru toți. Ați extins în mod generos această generozitate către țările celor mai, cele mai puțin dezvoltate și sunteți dintotdeauna un prieten al țărilor slab dezvoltate. Ați găzduit trei conferințe anterioare și ați lansat măsuri speciale. Ați crescut asistența oficială de dezvoltare și sunteți cei mai mari parteneri comerciali ai țărilor slab dezvoltate. Și în acest spirit vă rog să continuați cu această bună activitate de sensibilizare a parlamentelor naționale în ceea ce privește problemele țărilor slab dezvoltate. În al doilea rând, să mobilizați o participare record la această a patra conferință a Națiunilor Unite și la, la forumul parlamentar. În al treilea rând, să mobilizați resurse și sprijin pentru a ajuta la implementarea acestui nou program de acțiune prin priorități incluse în alocarea um, de resurse din partea dumneavoastră și, în al patrulea rând, să ofere sprijin pentru a consolida capacitatea parlamentelor țărilor slab dezvoltate să implemente acest nou program de acțiune. Și, în concluzie, aș dori să vă solicit dumneavoastră, țări europene, să nu permiteți ca aceste dificultăți cu care vă confruntați în prezent să vă întunece viziunea măreață și uh, rolul istoric global și ambiția de dezvoltare, uh, de parteneria de dezvoltare. Vă rog să consolidați cooperarea cu țările slab dezvoltate, pentru că asta va ajuta și Europa să iasă din acest proces de redresare care este destul de lent. Contez pe sprijinul dumneavoastră să vă asigurați că această a patra conferință a Națiunilor Unite uh, va fi un succes. Sper de asemenea că poți, puteți consolida sau dezvolta noi măsuri internaționale de sprijin pentru următorul deceniu de dezvoltare, care să poată fi lansate la conferință și care să ajute țările slab dezvoltate să prospere și să-și realizeze aspirațiile de dezvoltare pe termen lung. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you Vă mulțumim, domnule secretar adjunct. Dau acum cuvântul doamnei Keller. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici alături de noi și pentru că ne-ați vorbit despre modul în care ați evaluat programul de acțiune ce se încheie. Mi se pare important să știm ce învățăminte ați tras de pe urma acestui deceniu trecut cu planul de acțiune de la Bruxelles. Ce credeți că ar trebui să facem diferit în noul deceniu, în noul program pe care îl vom hotărâ la Istanbul? Vreau să știu uh, ce a funcționat din programul trecut și ce nu a funcționat. Și a doua întrebare este următoare. Ați spus că investițiile străine directe au crescut destul de mult, însă că ele merg doar uh, sau în principal spre industria extractivă. Vreau să știu dacă din informațiile dumneavoastră aceste investiții au uh, creat și uh, dezvoltare locală sau locuri de muncă la nivel local, efecte la nivel local în țările în care s-au făcut aceste investiții. Domnule Berman. Da, vreau să-i mulțumesc și eu domnului Diara pentru această evaluare foarte generală și cuprinsătoare enciclopedică de-a dreptul, e greu să pun întrebări pentru că dumnealui a atins uh, toate aspectele. Ați cerut să continuăm să creștem gradul de conștientizare în țările noastre. Continuăm să o facem. Dar uh, suntem într-o situație destul de dificilă din punct de vedere bugetar și ați făcut aluzie la asta. Suntem obligați uh, să fim tot mai responsabili uh, față de ceea ce se întâmplă cu banul contribuabilului. Și după cum știți, uh, foarte multe lucruri nu merg așa cum ar trebui și nu obținem rezultatele dorite. Politicile de dezvoltare sunt piedicate de interesele geopolitice care fac imposibilă atingerea acestor obiective. În Africa de Nord, iată dictatori care au rămas la putere timp de decenii întregi și n-au fost interesați de dezvoltare, ci de bogăția propriilor clanuri. Acest lucru nu are de face cu o politică de dezvoltare, ci cu interese geopolitice, cu decizii proprii. Asta nu înseamnă că politica de dezvoltare nu funcționează, ci pur și simplu că nu i s-a permis să funcționeze. Așa că vreau să vă întreb dacă considerați că ar fi necesar să existe o strategie specială, o abordare particulară în ce privește statele fragile, în care se concentrează sărăcia și, desigur, și violența. Vreau să vă întreb dacă ați vedea un accent mai puternic al ajutorului pentru dezvoltare către țările mai puțin dezvoltate și dacă e nevoie de o mai bună focalizare a eforturilor noastre. Dacă da, credeți că eforturile făcute pentru țările mai puțin dezvoltate, țările mai fragile, ar trebui să capete prioritate? UNICEF spune că așa ar trebui să abordăm problema, pentru că cifrele UNICEF arată că fiecare uh, cent fiecare euro sau dolar investit în țările mai puțin dezvoltate e mult mai eficient în uh, atenuarea sărăciei decât în uh, țările de la un nivel mediu. Și apoi mai am o întrebare. În trecut, uh, sigur, asociat cu interesele geopolitice ale țările noastre, accentul nostru pe statul de drept și democrație a fost destul de slab. Așa că Vă întreb, nu credeți că bomba aceasta socială care acum a explodat în uh, Orientul Mijlociu arată clar că nu s-a pus deloc accentul pe democrație, pe statul de drept și că aceasta a fost o greșeală uriașă care trebuie reparată. Mai am multe întrebări, uh, stimate domn, dar am să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Domnule Michel, aveți cuvântul. Doamnă președinte, vreau să mă alături și eu colegilor mei și să-i urez bun venit domnului uh, subsecretar de stat. Mă bucur să avem ocazia să vorbim despre aceste chestiuni. M-am bucurat să pot să particip la revizuirea intermediară la ONU a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Um, am fost încântat că am mers acolo pentru că am văzut uh, interesul vibrant pentru a Uh, pentru a reanima angajamentul pentru aceste obiective. Și dumneavoastră ați subliniat dificultățile cu care ne confruntăm. De exemplu, în țara mea, în secolul XIX ne-am confruntat cu foamete și uh, dezvoltarea, domeniul dezvoltării este unul foarte vast. Um, și uh, îmi spunea o femeie recent dacă nu ar trebui mai bine, în loc să dăm atât de mulți bani pe ajutor umanitar, să um, oferim bani pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă din Irlanda și am spus că putem să facem ambele. Uh, dacă noi le spunem oamenilor tot timpul cât de rău este și ce, ce rele sunt veștile, până la urmă Uh, oamenii se vor, vor simți că nu are rost să încerce, să facă eforturi să ajute, pentru că lucrurile nu se schimbe. Dar uh, numărul de uh, copii care, a, care mor în fiecare zi în aceste țări a scăzut de la 26.000 la 22.000. Acesta este un succes. Deci, ceea ce vreau să vă spun este că trebuie să le spunem oamenilor și poveștile de succes, ce s-a realizat, ce, ce am reușit să facem. Dar putem să facem asta numai dacă discutăm specific, iar noi tindem să vorbim în termeni foarte generali, să promovăm, să facem progrese la nivelul egalității, um, siguranța alimentară, programe tematice, programe geografice Vreau să mă refer la acest lucru în raportul pe care o să-l prezint în această comisie, dar vreau să ating și acum subiectul. Domnul Deva a diseminat o scrisoare din partea uh, Andrew, Andrew Mitchell, secretar de stat în Regatul Unit, în care se spune că în următorii patru ani guvernul va asigura uh, școlarizare pentru 11 milioane de copii care să fie educați în Regatul Unit și costul Uh, va vaccina atâți copii și apoi costurile, va uh, furniza um, uh, servicii uh, sanitare pentru copii, mai, un număr mai mare de copii decât din întregul Regat Unit. Uh, de asemenea, susținerea acestor țări pentru reducerea mortalității infantile, um, pentru ca femei, foarte multe femei să aibă acces la planificare familială, dar uh, sunt obiective specifice și dacă nu auzim de obiective specifice, atunci nu știm um, care este răspunderea? Până la urmă, la sfârșitul programului, pe cine întrebăm ce s-a realizat? Uh, problema este că discutăm foarte mult, foarte general și vreau să trebuie să discutăm mai concret. Facem într-adevăr eforturi pentru a obie, atinge anumite obiective. Uh, peste 10 ani, când vorbim aici, vom reuși să spunem că numărul de copii care moare în aceste țări în fiecare zi a scăzut semnificativ. Uh, E nevoie de uh, fixarea unor obiective specifice și e nevoie de asemenea de a fixa niște persoane care să fie responsabile sau niște uh, organe care să fie responsabile de atingerea acestor obiective. Mulțumesc. Monsieur cortes Lastra. Domnul Cortes Lastra. Señor Diarra, agradecerle su presencia, creo que es muy importante para esta comisión. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule, pentru că ați venit aici. Mă bucur să vă văd în rândul comisiei noastre. Și uh, vă mulțumim pentru toate informațiile acestea pe care le-ați informat cu privire la cea de-a patra conferința ONU pentru țările cele mai slab dezvoltate. Um, sperăm, avem uh, așteptări destul de mari uh, cu privire la această conferință. Dumneavoastră ați spus că țările cele mai puțin dezvoltate sunt cele mai afectate uh, de criza financiară, criza economică globală, de asemenea de creșterea prețului alimentelor. Uh, aici sunt probleme majore în aceste domenii. În același timp, suntem conștienți de faptul că această criză impune restricții bugetare și țărilor noastre. Și acest lucru duce la restricții privind ajutorul de dezvoltare nu mai avem atât de multe fonduri pentru ajutorul de dezvoltare și ne simțim vinovați pentru faptul că bugetul, bugetele noastre au fost restrânse în Europa, uh, ceea ce nu merge pe linia obiectivelor și eforturilor dumneavoastră și nici ale uh, intențiilor noastre. Trebuie să subliniem acest lucru. Cu toate acestea, suntem conștienți că aveți nevoie de susținerea noastră, că trebuie să cooperăm uh, strâns pentru a reuși să creștem resursele bănești alocate și utilizarea lor. Vă urez mult succes în cea de-a patra conferință. Am și eu aceeași întrebare uh, de adresat ca și cea a domnului Keller, dată fiind experiența dumneavoastră în gestionarea acestui program de acțiune. Care sunt elementele cheie pe care trebuie să punem accentul pentru a ajunge la mai bune rezultate la cea de-a patra conferință? Mulțumesc! Monsieur Goerens, vous avez la parole. Domnul Goerens. Oui, merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi de toate vreau să salut prezența domnului Diar aici printre noi. Vă mulțumesc faptul că ați vorbit despre formul parlamentar ce va avea loc în ajunul acestei reuniuni mai mari. E foarte bine că deputații se întâlnesc, deputații din țările noastre, dar și cei din țările mai puțin dezvoltate. Recunosc că vă consider cam optimist. V-am găsit optimist în uh, introducerea dumneavoastră, un optimism destul de constant, dar uh, pe lângă banalitățile și uh, amabilitățile care se schimbă cu asemenea prilejuri, cred că ar trebui să spunem o serie de adevăruri, să spunem fiecare ce gândim. Avem uh, de spus aceste adevăruri deputaților și ei probabil au și altele de transmis nouă. Am să întreb, să încep eu aici spunând câteva adevăruri ce trebuie spuse. Referitor, de, referitor la angajamentele pe care nu ni le-am ținut. Cel referitor la 0,07, suntem la ani lumină de îndeplinirea acestui obiectiv și e un adevărat scandal Trebuie să facem astfel încât consensul european în materie de dezvoltare, cel din 2005, care acum trebuie revizuit, consensul deci trebuie să fie foarte ferm pe acest punct și să confirme suplimentarea sumelor ce vor fi investite în combaterea efectelor climatice. În ce privește angajamentele luate la Acra și la Paris, trebuie de asemenea să facem bilanțul, trebuie să ne respectăm angajamentele. În al doilea rând, trebuie să spunem uh, foarte clar care sunt relațiile dintre uh, țările emergente și țările mai puțin dezvoltate. Relația este foarte ambivalentă. Țările emergente sunt uh, foarte puține, Acum puțin timp erau printre cele mai puțin dezvoltate, iar astăzi constatăm raporturi dificile în sânul OMC și cele mai dificile, cele care au cele mai multe obstacole, sunt între țările mai puțin dezvoltate și acestea emergente. Eu am fost raportor pe această temă și Știm că a căzut acordul preferențial cu țările din ACP privind importul de banane în Uniunea Europeană. Țările emergente, susținute de Statele Unite, au reușit să pună capăt acestor avantaje de care se bucurau țările mai puțin dezvoltate. Deci trebuie să soluționăm clar această ambivalență iar pentru cei care erau prezenți la Hong Kong, uh, s-a făcut o negociere pentru restructurarea, reformarea comerțului mondial și uh, s-a văzut că țările africane erau aduse la faliment de către țările emergente. Deci eu cred că trebuie să punem capăt acestei amăgiri care spune că toții avem uh, doar intenții bune. În al treilea rând, este vorba despre o simetrie instituțională. noi vă susținem foarte puternic pentru că dumneavoastră aveți uh, o slăbiciune față de alte organizații internaționale, precum OMC-ul, care odată ce hotărăște niște măsuri și ele sunt ratificate de statele membre, aceste măsuri sunt obligatorii și ele pot avea ca efecte aducerea în fața tribunalului comercial. Organizația Mondială a Muncii are și ea un mare handicap. Nu prea are mare eficiență, mare eficacitate, decât pe plan academic. Dacă vrem să alinăm uh, situația celor din țările mai puțin dezvoltate, trebuie ca recomandările OIM să devină mult mai uh, puternice. Și de asemenea trebuie să punem capăt acestei absențe foarte vizibile a țărilor mai puțin dezvoltate în forurile internaționale. La G20 ele lipsesc. Se spune că G20 însumează 80% din PIB-ul mondial, dar cele mai mari probleme se află la cele 20% care nu sunt reprezentate, adică la țările mai puțin dezvoltate. Iată, eu cred că trebuie să fim foarte preciși și de-a dreptul uh, duri, de-a dreptul brutali în uh, discuțiile pe care le vom avea la Istanbul. Știu că de multe ori uh, actorii instituționali și-au tot felul de precauții atunci când se exprimă, dar dacă aveți nevoie de cineva care să spună adevărul verde în față, eu sunt gata să o fac poate eventual uh, în marginea reuniunilor oficiale, la care nu vom avea timp alocat, dar cel puțin la forumul interparlamentar. Pentru că trebuie să transmitem acest mesaj și sper ca destinatarii să fie prezenți. În orice caz, repet încă o dată foarte clar, vă susținem din toate forțele pentru că nu există nicio alternativă la ceea ce faceți dumneavoastră și sper să putem, să puteți contribui uh, cât mai mult la îndeplinirea acestor uh, scopuri. Și un ultim lucru, în uh, ultimii ani știu că Capul Verde este una dintre țările care a reușit să iasă din această categorie a țărilor mai puțin dezvoltate. Și am asistat la drama pe care a constituit-o această ieșire a Capului Verde din grupul țărilor mai puțin dezvoltate, pentru că au existat îndoieli Închipuiți, ei s-au regăsit uh, într-o nouă categorie mai puțin favorabilă decât uh, cea de care beneficiaseră înainte, ca țară mai puțin dezvoltată. Cred deci că trebuie să reflectăm mai mult la acest proces de tranziție și să nu permitem reproducerea unei astfel de drame. Pentru că, pe de o parte, a fost o veste bună, dar pe de alta a fost foarte proastă. Președinte, mulțumim. Domnule Deva, aveți cuvântul. Uh, thank you, Madam uh, General, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule subsecretar general. Vă mulțumesc pentru această prezentare completă și foarte informativă cu privire la obiectivele dumneavoastră. Nu vreau, vreau să vorbesc despre trei lucruri diferite. În primul rând, aspectul instituțional pe care vreau să vi-l aduc, uh, vi-l supun atenției. Prietenul meu, domnul Mitchell, a făcut referire la faptul că uh, eu nu am mers la această întâlnire de la New York în care s-au evaluat uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Eu am refuzat, de fapt, să merg pentru că modul în care Parlamentul European a fost tratat la New York uh, la reuniunile precedente a fost absolut îngrozitor. Noi suntem un partener cu drepturi egale uh, între cele trei instituții ale Uniunii Europene nu aparținem unei structuri ministeriale a statelor membre. Suntem egali față, egal cu Comisia, Comisia și Consiliul după tratatul de la Lisabona. Avem prerogative de co-legislator împreună cu Consiliul. Comisia este forța executivă. Noi suntem autoritatea bugetară. Noi uh, dăm banii, noi suntem responsabili pentru aceștia, noi trebuie să justificăm utilizarea lor în fața contribuabilului și aceasta este o muncă foarte importantă. Uh, comisia vă, dă câteodată banii dumneavoastră direct și atunci dumneavoastră de fapt, uh, sunteți unul dintre uh, subordonații noștri, dacă pot să spun acest lucru. Dar în cele din urmă, contribuabilii din circumscripția mea de 8 milioane de persoane mă vor întreba pe mine ce am făcut eu cu banii lor. Deci, raportarea este esențială, obiectivele sunt esențiale, um, raportarea realizărilor este esențială și participarea la cel mai înalt nivel la reuniuni este esențială pentru ca banii să continue să vină. Pentru că dacă noi nu suntem implicați, dacă noi nu putem să mergem la contribuabil și să raportăm cu privire la cum s-au utilizat banii, așa cum a spus și Gay Mitchell, sunt anumite domenii în care contribuabilii acum refuză plata pentru că au obosit. De s-au, s-au obosit uh, să facă eforturi. Deci acesta este aspectul instituțional. O altă chestiune. Acum 10 ani, Pascal Lamy și cu mine și cu unii care sunt aici uh, în această uh, sală, uh, au, uh, am făcut toate eforturile pentru ca țările cele mai slab dezvoltate să poată să exporte produse către Uniunea Europeană. Însă, în, uh, în procesul, uh, la sfârșitul procesului, până la urmă, rezultatul este că aceste țări pot să uh, exporte uh, produse către Uniunea Europeană, dar nu produse agricole. Și cred, sper că această, la această conferință veți discuta despre agricultură, pentru că țările cele mai slab dezvoltate, de fapt, sunt țări agricole, sunt țări care nu au uh, um, industrii uh, comerciale de software, de uh, industrie de alt fel. Agricultura este cea pe care se bazează economia lor și de aceea vreau să vă întreb ce am uh, rezolvat prin uh, această abordare de uh, exporturi? Se exportă doar arme către Uniunea Europeană, nu se, nu se exportă produse agricole. Vreau să știu dacă veți discuta aceste aspecte la cea de-a patra conferință. Și mi se pare foarte trist să văd că aici nu vorbim despre Uh, nu trebuie să vorbim despre eradicarea sărăciei, trebuie să ajutăm aceste țări să devină mai bogate, mai prospere. Uh, Însă, în aceste țări, uh, aceste țări au cele mai proaste sisteme în ceea ce privește înregistrarea uh, companiilor comerciale, drepturi de proprietate. Uh, legislația este absolut îngrozitoare, durează 18 luni să înființeze o companie, o societate comercială într-o astfel de țară. Ce facem pentru a ajuta aceste țări să prospere? Pentru că asta e calea pe care vor ieși din sărăcie. Mulțumim! Ultima intervenție, doamna Tio Ευχαριστώ Doamna președinte, dați-mi voie să mă exprim în limba greacă. O să vă rog să vă puneți căștile. Domnule Diara, vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Iertați-mă că sunt neștiutoare, dar vreau să vă pun trei întrebări concrete. Aceste țări mai puțin dezvoltate, în cursul ultimilor ani, au cunoscut ele conflicte armate? Au fost scena unor um, războaie, războaie civile sau cu alte țări? au cheltuit o mare parte din bugetul lor național pentru a achiziționa armament, echipamente materiale și există oare o, un exod al inteligenței în aceste țări? O plecare masivă a cercetătorilor și a muncitorilor calificați? Vă întreb. Am constatat oare că aceste persoane au plecat în masă în SUA sau în UE? Se va vorbi despre acești oameni la Istanbul? Există câteva elemente ce permit definirea unei poziții, cred, nu? Mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Peter Craig McCann de la Comisia Europeană. 5 minute. Pentru că suntem deja foarte în întârziere. Madam Chairman, it's a pleasure to speak. Mulțumesc, doamnă președinte. Numele meu este cel pe care l-ați spus. Sunt responsabil la Comisie pentru relația cu ONU și pentru țările mai puțin dezvoltate. Având în vedere care este situația acestor țări, am început pregătirea pentru conferință și pot să spun că sunt de acord cu multe din comentariile făcute de cei care au intervenit mai devreme. N-am să mă refer la comentarii, o să vă spun doar ce pregătiri facem noi pentru a participa la conferință. Facem uh, un uh, proiect de uh, document pe care îl vom prezenta acolo. Vom discuta poziția Uniunii Europene cu partenerii din Consiliu. Chiar astăzi are loc o întâlnire. Grupul de lucru se întâlnește pentru a discuta poziția Uniunii în legătură cu acest grup 4 al țărilor mai puțin dezvoltate. Pe 16 februarie s-a publicat un document care prezintă poziția Uniunii Europene în legătură cu LDC 4 și uh, în legătură cu conferința ce urmează să se țină la Istanbul. Poziția noastră în termeni uh, largi este următoarea. Sprijinim uh, obiectivul de a vedea că jumătate din aceste țări vor ieși din categorie, vor avansa până la sfârșitul acestui deceniu. Statutul de țară mai puțin dezvoltată este și el problematic. Ar trebui să fim mai atenți atunci când um, acordăm un astfel de statut și să dăm stimulente pentru ca țările să iasă din el. De asemenea, salutăm uh, eforturile comunităților internaționale pentru a sprijini aceste țări prin uh, asistență, prin uh, măsuri comerciale și considerăm că ar trebui să um, alocăm 0,15, uh, ba chiar 0,20 din PIB pentru asistența acestor țări. Și uh, vom propune acest lucru. Noi considerăm că dezvoltarea este o provocare comună, însă responsabilitatea primară cred că aparține practic guvernelor acestor țări. Este foarte important să ne uităm la experiența diverselor țări uh, care s-au dezvoltat, există povești de succes pe care le putem analiza, există multă literatură de specialitate, rapoarte nenumărate privind țările care au avut progres economic, inclusiv dezvoltarea resurselor umane și vedem că nu s-a bazat totul doar pe condiții economice favorabile sau strict pe asistență financiară. Trebuie să îmbunătățim mecanismele existente și să ne îndeplinim angajamentele existente. Cred că ar trebui să apelăm și la alte surse de finanțare, nu doar la asistență oficială pentru dezvoltare. Și noi avem un rol de jucat uh, pentru a ne acorda sprijinul acestor țări. În ce privește conferința, ar trebui să fim orientați spre rezultate, cadrul de cooperare ar trebui să fie definit de uh, întâlnirile, întâlnirea din septembrie anul trecut, să depășim obstacolele, în primul rând vulnerabilitatea țărilor din această categorie, fragilitatea lor, conflictele și așa mai departe. Apoi, cred că e esențial să creăm un mediu favorabil pentru dezvoltarea lor durabilă și, după ce s-a creat acest mediu, să ne concentrăm pe promovarea creșterii durabile și inclusive. Aici am uh, pregătit o serie de propuneri pe care sperăm uh, să le aprobe statele membre. Deocamdată, din discuțiile avute, vedem că statele membre sunt de acord cu propunerile noastre și chiar ele au venit cu propuneri suplimentare. Ne așteptăm ca Consiliul pentru Afaceri Externe să adopte concluziile sale în câteva săptămâni. Atât. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Sididiara Diara ca să ne răspundă. 8 minute aveți la dispoziție. Like to react to, uh... Mulțumesc, aș dori să reacționez la observațiile și întrebările adresate de doamna Keller. Care sunt lecțiile învățate și ce va fi diferit? Ce funcționează și ce nu funcționează? Deși am văzut că s-au înregistrat progrese, așa cum am menționat deja, în livrarea angajamentelor din partea partenerilor, deci accesul la piață, reducerea uh, datoriilor, uh, creșterea investițiilor uh, externe, creșterea veniturilor provenite de la migranții care locuiesc acolo precum și o mai bună guvernanță și o mobilizare a uh, resurselor naționale, a media fiind de 22% din uh, PIB. Deci, în ciuda tuturor acestor lucruri, în continuare există slăbiciuni care trebuie să fie rezolvate, uh, sărăcia continuă, creșterea economică de 6, 6% în medie nu a ajuns să atingă și pe cei mai săraci cetățeni, Um, investițiile care um, au fost făcute în industria extractivă nu au legături neapărate și cu tot restul economiei și o mare parte din venituri uh, ajung la elitele acestor țări, toate aceste lucruri trebuie să se schimbe. Trebuie să avem o creștere economică inclusivă și durabilă. O creștere economică inclusivă necesită o stare de dezvoltare, un stat dezvoltat, un stat care are capacitatea să intervină dincolo de rolul său de reglementare pentru a se asigura că capitalul are un rol în uh, distribuirea averilor și în crearea de ocazii pentru um, echitabile pentru toți cetățenii săi. Pentru că, bineînțeles, capitalul nu poate uh, crea justiție și echitate. E nevoie de necesitatea uh, de intervenția statului. Ceea ce am învățat de la Bruxelles este că programul de la Bruxelles este mult mai complex, chiar mai complex decât uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, deși acestea sunt mai cunoscute, pentru că obiectivele mileniului se ocupă de indicatorii sociali de dezvoltare umană, lupta împotriva sărăciei, a bolilor, a corupției, și așa mai departe, o mai bună educație pentru copii, dar aceste obiective de dezvoltare ale mileniului nu specifică cum trebuie să mobilizezi resursele pentru a face toate aceste lucruri. În schimb, programul de la Bruxelles face acest lucru. Promovează creșterea durabilă ca o bază pentru uh, dezvoltarea umană. Problema cu acest uh, program a fost că a fost prea ambițios, că a încercat să acopere toate elementele, toate vulnerabilitățile acestor uh, state slab dezvoltate. De asemenea, exista și un mecanism de monitorizare prea slab pentru a urmări îndeplinirea angajamentelor din uh, partea țărilor slab dezvoltate și a partenerilor de dezvoltare. Ceea ce plănuim noi să facem este să avem un rezultat mai concentrat în Istanbul și preferința mea ar fi, dar bineînțeles procesul ține de statele membre, preferința mea ar fi ca toate elementele care sunt tratate în uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului ar trebui să apară doar în planul de acțiune de la Istanbul. Și ar trebui să ne concentrăm în special asupra elementelor specifice pentru țările cele mai slab dezvoltate, și anume vulnerabilitatea instituțională, netransformarea economiei și lipsa de infrastructură de bază fundamentală, inclusiv infrastructură energetică. Și aș pune accent în special pe trei sau patru domenii pentru a ne concentra uh, pe niște ținte care pot fi îndeplinite în următorul deceniu. Și încerc să conving statele membre să fie de acord cu această abordare, dar, cum spuneam, depinde de ele. Responsabilitatea în ceea ce privește responsabilitatea de care ați întrebat pentru uh, asistența oficială de dezvoltare, uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Contribuabilii vor să știe ce s-a întâmplat cu banii și unde au ajuns și care a fost impactul pentru îmbunătățirea vieților uh, respectivilor cetățeni. Și tocmai de aceea acest nou program de acțiune va avea un mecanism mai puternic cu care s-au pus de acord atât donatorii cât și primitorii, care să aibă un mecanism de urmărire mai strict care să facă o evaluare anuală. Cine ce a făcut și care a fost impactul ajutorului și diverselor tipuri de intervenții asupra populației. Și acest lucru se va face. Utilizarea resurselor de către dictatorii din Africa de Nord. Aici las lucrurile la latitudinea dumneavoastră, dar Trebuie să ne asigurăm că, adică trebuie să vă spun că în Africa de Nord uh, nu uh, sunt uh, țări slab dezvoltate. Acestea se găsesc în special în Africa subsahariană. să concentrăm uh, resursele asupra țărilor slab dezvoltate este o alegere mai bună, cu siguranță, pentru că țările care au rămas în urmă și care nu pot să-și uh, îndeplinească obiectivele uh, mileniului, trebuie să-și schimbe paradigma de dezvoltare. Trebuie ca această creștere durabilă să fie motoul nostru în țările slab dezvoltate pentru a continua să le asistăm sistematic pe termen lung. Promovarea investițiilor externe este cea mai bună cale și crearea unui mediu de afaceri uh, bun este de asemenea extrem de important astfel încât oamenii de afaceri să fie influențați să considere țările slab dezvoltate ca un potențial uriaș în termen de resurse naturale și de resurse umane. De asemenea, ar trebui să ne concentrăm asupra țintelor um, uh, foarte clare, dar, cum spuneam, uh, numărul de copii, procentajul de copii care vor fi educați, egalitatea de gen, um, reducerea de nivelului de sărăcie, reducerea mortalității uh, materne și a um, mortalității infantile, toate acestea sunt incluse în uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și raportul anual asupra dezvoltării umane este documentul care vă oferă informații specifice în ceea ce privește ce s-a realizat în cursul unui an. Și cred că această informație este extrem de importantă. Din păcate, nu mai am mult timp la dispoziție, așa că o să mă opresc aici și vreau să vă mulțumesc tuturor că mi-ați oferit această ocazie să vin să discut cu dumneavoastră astăzi și contăm pe prezența dumneavoastră la Istanbul pentru a vă asigura că pentru a asigura țările slab dezvoltate că sunteți în continuare niște parteneri de încredere în ciuda dificultăților cu care vă confruntați. Mulțumesc încă o dată. maintenant le point 12. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea noastră de zi. O problemă foarte importantă. Este vorba despre unul dintre instrumentele noastre majore, instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și cum nu avem timp, îi dau imediat cuvântul domnului Mitchell ca să ne prezinte documentul de lucru. În uh, exercițiul plurianual de revizuire acestui document. Mulțumesc, doamnă președinte. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare este încă valabil în următorii doi ani, până la sfârșitul lui 2013. Dar trebuie să privim deja dincolo de această dată și să vedem cum vrem să punem pe picioare succesorul acestui instrument. Propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual va veni din partea Comisiei, așa avem angajamentul Comisiei, înainte de perioada de vară, ceea ce va conține niște propuneri legislative pentru noile instrumente de dezvoltare um, și care vor fi propuse până la sfârșitul anului. Și pornind de la poziția Parlamentului, uh, este de a intra în dialog cu Comisia într-o fază foarte timpurie pentru a fi bine pregătiți pentru negocierile cu Consiliul. În ceea ce privește lecțiile învățate, haideți să ne să reflectăm asupra, asupra funcției pe care a avut-o instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, ICD, până acum. Uh, noi am înființat mai multe grupuri de lucru și datorită acestora uh, avem informații foarte uh, multe cu privire la punctele forte și punctele slabe ale acestui instrument. Haideți să luăm întâi punctele forte. ICD este un instrument specific pentru cooperarea pentru dezvoltare se focalizează asupra eradicării sărăciei și, de asemenea, a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului um, pentru țări din, uh, pentru țările uh, în curs de dezvoltare din Africa, Asia, America Latină. Uh, toate programele tematice au, uh, de asemenea, ca element uh, strategia privind migrația. 100% din uh, finanțarea prin programele geografice și 90% din finanțarea prin programele tematice trebuie să îndeplinească criteriile AOD asistență oficială pentru dezvoltare. Acesta este un indicator foarte important și trebuie păstrat. Comisia a recunoscut acest lucru atunci când a propus un nou temei juridic pentru cooperarea non-AOD cu țările emergente, care se negociază în momentul actual uh, și se cunoaș- e cunoscut sub numele de regulamentul uh, ICI+. De asemenea, obiectivele cu privire la uh, fondurile pentru educație și dezvoltare au fost de asemenea un punct de referință important pentru Parlament. Trebuie să avem acum un raport cu privire la modul în care au fost îndeplinite aceste obiective, cu o defalcare a elementelor incluse în domeniul sanitar și școli. Poate că poți să um, construiești o școală, de exemplu, dar e nevoie și de o șosea sau poate că poate fi inclusă aici o șosea care duce la școală, ceea ce intră în domeniul transporturilor. Deci trebuie să avem mare grijă ca aceste cheltuieli să fi fost făcute într-adevăr în domeniul sanitar și educațional. Um, de asemenea, un dialog foarte, foarte constructiv uh, cu Comisia este foarte important, pentru că problema principală Um, nu a fost uh, litera regulamentului, ci modul în care a fost interpretat. Și din partea Comisiei și a statelor membre am văzut tendința ca acest uh, instrument să fie văzut ca pur și simplu încă un alt instrument care să uh, um, promoveze interesele Uniunii Europene în alte țări, însă cooperarea pentru dezvoltare este un domeniu de politică care nu e menită să servească interesele Uniunii Europene, ci să apere interesele populațiilor celor mai marginalizate uh, și mai sărace de pe această planetă. Uh, de aceea, uh, comis, com, grupurile noastre de lucru au elaborat multe documente care au atras atenția asupra um, faptului că nu uh, au fost uh, consultați, uh, consultate părțile interesate, mai ales parlamentele și organizația civilă și că elementele fundamentale, eradicarea sărăciei, uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu au avut un, uh, o greutate suficientă în acest document. Ce putem să facem acum? E nevoie de un nou instrument separat care să fie uh, dotat cu fonduri sub, uh, corespunzătoare. Uh, e nevoie de o alocare bugetară care să ajungă la ținta de 0,7% din uh, venitul național brut până în 2015. Așadar, um, alocarea de fonduri în noul cadru financiar multianual trebuie să fie crescută. De asemenea, vreau să menționez câteva principii de bază cu privire la noul instrument. Acesta trebuie să aibă obiectivul uh, înscris în articolul 208 din Tratatul de la Lisabona, ridicarea sărăciei, uh, și dispozițiile trebuie să fie foarte ferme. Pornind de la uh, programele geografice, ale căror criterii de finanțare trebuie să îndeplinească în continuare criteriile pentru asistență oficiale, pentru dezvoltare, uh, Uh, e nevoie de termeni mai stricți decât pentru uh, instrumentul actual. Am discutat în uh, detaliu aceste chestiuni atunci când am negociat instrumentul. Focalizarea asupra obiectivelor de dezvoltare ale mileniului trebuie să rămână de maximă importanță pentru că obiectivul, uh, termenul 2015, va fi în perioada de viață următorului instrument. E nevoie de indicatori specifici, de obiective specifice care să fie fixate de Parlament și Consiliu în acord. Am, v-am menționat scrisoarea secretarului de stat Andrew Mitchell și nu am să intru acum în detalii. În orice caz, ce putem să spunem specific? Putem să spunem, obiectivele de dezvoltare al mileniului au aceste obiective, dar ar trebui fixate obiective de la țară la țară, de la regiune la regiune și apoi să evaluăm în ce măsură au fost uh, îndeplinite aceste obiective, e nevoie așadar de o analiză mai detaliată, pentru ca să știm dacă îndeplinim obiectivele pe care ni le fixăm. E nevoie de o mai mare flexibilitate. Uniunea Europeană trebuie să poată să reacționeze rapid la schimbări bruște și, de asemenea, viitorul instrument ar trebui să uh, acopere întreaga listă de state în curs de dezvoltare uh, fixată de Comitetul de Resort al uh, um, OCDE, uh, incluzându-le pe cele emergente și cu venituri scăzute. Și un cuvânt la sfârșit despre proceduri. Am văzut în cazul instrumentului de părere pentru dezvoltare că modul în care se face programarea afectează, de fapt, substanța documentelor de strategie. Și vedem pe viitor uh, vor uh, apăsrea uh, provocări suplimentare prin rolul pe care îl are Serviciul de Acțiune Externă în gestionarea acestui instrument și, din nou, trebuie să fim atenți pentru că acest instrument să nu fie folosit pentru a promova interesele externe ale Uniunii Europene. Trebuie să apărăm dezvoltarea ca un domeniu de politici autonom uh, și procedura actelor delegate trebuie să se aplice pentru decizii strategice de programare, așa cum prevede tratatul de la Lisabona. Aceasta este o dezbatere în derulare. Astfel, Parlamentul va putea să protejeze esența acestor uh, politici care este interesul celor săraci. Acesta este obiectivul nostru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Berman. Foarte pe scurt, domnule președinte. Ok, dacă îmi dai voie, cred că acest document este excelent. Nu am uh, nicio întrebare critică, dar am o întrebare pe care te rog să nu iei drept critică. Crezi că cu acest ICD Uniunea Europeană se prevalează suficient de atul său unic și anume puterea colectivă a celor 27 de state membre? acest instrument are un impact politic. Și eu cred că dacă acesta devine un al 27, 28-lea de donator și nu reprezentantul unei colectivități de 27, nu e cea mai bună modalitate pentru Uniunea Europeană să se prezinte ca un actor al dezvoltării. Noi trebuie să avem o voce foarte puternică în politicile de dezvoltare ca Uniune Europeană și să profităm de avantajul nostru, să insistăm mai mult pe statul de drept, pe democrație, să insistăm pe asistența dată țărilor fragile. Nu uh, critic nimic din ce ai spus, cred că toate abordările tale sunt uh, excelente și cu siguranță ne vom lupta să continue acest document, dar cred că e nevoie de o focalizare mai bună pe avantajele noastre. Ce părere ai? La parole maintenant... Are acum cuvântul Comisia Europeană. Domnul de Rusa. Oui, merci, madame la présidente. Je Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Mitchell pentru acest raport. Cred că în acest stadiu este într-adevăr uh, util să facem un fel de bilanț, să tragem învățăminte din uh, ceea ce s-a întâmplat în trecut. Cred că la nivel global există o convergență a punctelor de vedere între elementele care au fost produse până acum. Totuși, Cred că ar fi uh, poate oportun să putem să ne folosim de aceste raporturi. Să încercăm să le folosim mai proactiv, dacă pot să spun așa. Dacă ar fi să trec în revistă capitolele acestui raport, Uh, v-aș spune, domnule Mitchell, da, ați vorbit despre faptul că politica de dezvoltare nu este concepută pentru a sluji interesele Uniunii Europene. Dar cred că, în această privință, există deja un consens clar al Uniunii Europene. Anume, politica de dezvoltare servește pentru a promova valorile Uniunii Europene, pe de o parte, și dorește să sprijine o lume mai egalitară cu mai puține conflicte, mai puține egalități și mai puține sărăcie. Iar acesta este din nou un interes al Uniunii Europene. Vrem o lume pacificată, calmă, unde inegalitățile sociale, economice să nu nască conflicte. Deci uh, eu, unul, nu aș lansa aceste afirmații, de fapt, care riscă să transforme politica de dezvoltare într-o politică de asistență umanitară. Cea de-a doua este mult mai limitată, salvează vieți în decursul unei perioade specifice. Pe când politica de dezvoltare, zic eu, trebuie să fie inclusă într-o perspectivă strategică pe termen lung a Uniunii Europene în relațiile externe. Și cred că trebuie să fie elementul principale ale acestei strategii față de uh, țările în curs de dezvoltare. Tot la capitolul lecții învățate, cred că trebuie să amintim care au fost limitele acestui instrument. S-a vorbit despre concentrarea 100% a acestor fonduri la AOD. E bine, vedem că adesea ne confruntăm cu situații în care e nevoie de flexibilitate. Mă gândesc că, spre exemplu, la faptul că uh, s-a acordat acea facilitate de finanțare Uniunii Africane care a putut să țină sub control conflicte în care Uniunea Europeană, de fapt comunitatea internațională, ONU, nu era în măsură să intervină. Și uh, să nu uităm și facilitatea alimentară sau uh, Viflex. Cred că trebuie să încercăm ca pe viitor să avem un instrument care să permită tuturor partenerilor care se găsesc într-o situație firească să apeleze la aceste fonduri și să ne permită să facem față provocărilor acestei lumi care e într-o viteză de schimbare incredibilă. Mă gândesc, iată, la evenimentele din bazinul Mării Mediterane. Da, știu că trebuie să scurtez. Văd că îmi faceți semne, doamnă președinte. Voi încheia. Comisarul nostru a făcut deja o prezentare în fața comisiilor cu privire la ideile domniei sale. Noi suntem gata să lucrăm împreună cu domnul Mitchell pentru a putea să transformăm rapoartele dumnealui în ceva cu adevărat util pentru a defini mai bine viitorul instrument pentru cooperare, pentru dezvoltare. Mulțumim, domnul Deva a cerut cuvântul. Foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, domnul Mitchell în scrisoarea sa spune foarte clar acest lucru spune că aceste rezultate nu sunt livrate doar din partea uh, uh, poporului britanic, ci sunt și pentru poporul britanic pentru a construi o lume mai sigură și mai prosperă, care, la rândul său, ajută și țara noastră să uh, nu mai aibă de-a face cu crima organizată, cu boli infecțioase și așa mai departe. Și tocmai de aceea uh, Uh, decizia de a crește uh, fondul de asistență la 0,7% am putea totuși să nu facem, să nu dăm citate din noua Biblie. Deci nu facem dezvoltare doar pentru că suntem obligați din punct de vedere moral să facem acest lucru. Nu, facem acest lucru pentru că vrem ca Uniunea Europeană să fie mai sigură. Mulțumesc, domnule Deva. Îi dau cuvântul domnului Mitchell pentru a conchide. Mulțumesc. Cred că domnul Deve se refera la celălalt domn Mitchell. N-aș vrea să mă încurce lumea, că nu vreau să-mi pierd locul aici. Vreau doar să spun câteva cuvinte. În primul rând, în legătură cu ceea ce a spus comisarul. Atunci când ne gândim la Uniunea Europeană și când spunem că noi, ca 27 de state membre, suntem cel mai mare donator, uh, Cred că putem fi de acord că o mare parte dintre statele membre doresc în mare măsură să-și atingă propriile obiective, nu aceste obiective de dezvoltare ale mileniului. Și există într-adevăr o necesitate pentru o coerență mai mare în modul în care ne desfășurăm uh, activitatea, dar uh, comisarul a spus că cu ajutorul unei mai mari coerențe am cheltuit probabil cu 6 miliarde mai mult pe an Discuția tot continuă, dar poate ar fi timpul, având în vedere că suntem aproape la jumătatea mandatului acestui Parlament, să avem o reuniune comună cu uh, Consiliul, 27 de europarlamentari, 27 de miniștri, pentru a vedea cum putem avea o coerență și cum putem avea aceste 6 miliarde în plus. Dacă este un proces de conciliere, Haideți să facem acest lucru, nu trebuie să o facem lună de lună. M-am întâlnit cu uh, Consiliul pe vremea când uh, lucram pentru facilitatea pentru alimente de urgență. Dar de ce nu putem să facem acest lucru? De ce nu putem întreba Consiliul ce putem face pentru o coerență mai mare? Cred că ar fi o idee foarte bună. Mulțumesc! Merci beaucoup. C'est à notre ordre du jour. Mulțumim foarte mult. Trecem la punctul numărul 13 de pe ordinea de zi. Recomandările adresate Consiliului privind cea de-a 66-a adunare generală a ONU. Vicepreședintele nostru, doamna Michelle Strifler, este raportor. Îi dau imediat cuvântul ca să-și prezinte avizul. Mulțumesc! Stimați colegi, ca și în anii trecuți, comisia noastră trebuie să contribuie sub forma unui aviz la raportul comisiei AFET pentru ca pentru cea de 66 sesiune să venim și noi cu ceva. Se va discuta despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului, țările mai puțin dezvoltate, eficacitatea stânței pentru dezvoltare și altele. Asistența umanitară va fi și ea un subiect de discuție, iar în ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ca urmare a ședinței de lucru din 2010, se va hotărâ ca ONU să aibă un leadership foarte puternic și să susțină patru lucruri, să renuiască angajamentele luate la nivel mondial și să confirme uh, faptul că vom respecta atingerea obiectivelor de dezvoltare pentru 2015, apoi comunitatea internațională își va lua un angajament uh, care să rămână viu pentru dezvoltare și progres și apoi, uh, în etapa viitoare, vom încerca să eradicăm total sărăcia în lume. Apoi, o bună guvernanță și măsuri de combatere a corupției, eliminarea evaziunii fiscale, mecanisme de finanțare inovatoare pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului și cele de combatere a schimbărilor climatice. După cum știți, la patra conferință a ONU privind statele mai puțin dezvoltate, eh, toată lumea se va întâlni la Istanbul, vom fi reprezentați acolo și sper să se dea prioritate următoarelor lucruri conform programului de acțiune ce va fi adoptat la ONU. Securitatea alimentară, agricultura, infrastructurile, construirea de capacități, creșterea economică inclusivă, accesul țărilor mai puțin dezvoltate la tehnologiile înalte și dezvoltarea umană și socială. Sigur, uh, anticipez acum cu privire la concluziile conferinței, dar sper să se insiste pe nevoia de a consolida mecanismele de control și monitorizare permanente pentru a pune în aplicare viitorul program de acțiune al ONU pentru statele slab dezvoltate în următorul deceniu. Se va vorbi și despre eficacitatea asistenței acordate. Sper să putem examina cum putem transforma programul pentru eficacitatea ajutorului într-unul pentru eficacitatea dezvoltării. Vom analiza toate obiectivele programului de la ACRA și Parlamentul va dialoga cu um, societatea civilă și cu autoritățile locale. Dreptul la dezvoltare este un drept crucial care trebuie să rămână o prioritate pentru comunitatea internațională. În acest an sărbătorim cea de-a 25 aniversare a declarației ONU privind drepturile de dezvoltare. Pentru a da un caracter peren acestei declarații, Comisia pentru Drepturile Omului a ONU a creat în 98 un grup de lucru interguvernamental pentru drepturile omului și în 2004 un grup operativ Task Force privind punerea în aplicare. În virtutea articolului 1, alineatul 1 din această declarație, dreptul de dezvoltare e un drept inalienabil în virtutea căruia fiecare individ și fiecare popor poate să contribuie, să participe la dezvoltarea economică, politică, socială, în care um, fiecare, cum ziceam, să participe și uh, să se bucure. În um, continuare vom încerca să punem în aplicare eficace această dezvoltare și să luăm toate măsurile pentru ca uh, acest drept să facă o parte integrantă din politica de dezvoltare și din mecanismele periodice de revizuire, precum și din orice organe sau um, cadre pe care le vom înființa pe viitor. Mulțumim! Domnul Cortes Lastra, foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc domnei Strifler pentru acest raport excelent. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să renoim angajamentul nostru de a îndeplini obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și trebuie să ne îndreptăm atenția spre țările slab dezvoltate și să insistăm pe eficacitatea asistenței și ajutorului pentru dezvoltare. Aici suntem cu toții de acord. Trebuie să sprijinim buna guvernanță, să luăm măsurile necesare pentru a lupta împotriva corupției și fraudei și evaziunii fiscale. Aceste guverne însă trebuie să fie democratice și trebuie să sprijine prevenirea conflictelor. În ce privește mecanismele acestea inovatoare de finanțare, amintesc taxa pe tranzacțiile financiare. Cred că ea ar trebui să apară în raport. De asemenea, trebuie să stabilim priorități. În țările slab dezvoltate, prioritățile sunt clare. De asemenea, Cred că cea mai mare parte a populației care trăiește în sărăcie se găsește în uh, țările cu venituri medii. Să nu uităm de acest lucru atunci când vorbim despre eradicarea sărăciei. Acest lucru trebuie să apară în raport și cred că a fost confirmat de ONU. Și, în fine, să fim atenți la reducerea inegalităților, promovarea coeziunii sociale. Acestea sunt esențiale dacă vrem să câștigăm lupta împotriva sărăciei. Și vreau să vorbim mai mult despre situația femeilor, pentru că ele sunt foarte numeroase în populațiile sărace. Cred că rolul femeilor este foarte important în procesul de dezvoltare. Vreau să insist pe acest lucru. Mulțumim. Acum dăm cuvântul Comisiei și reprezentantului său. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește uh, pregătirea pentru a 66-a reuniune, după prima discuție pe care am avut, uh, pot să vă spun că următoarea noastră discuție este pe 15 martie și în momentul de față credem că este extrem de important să ne concentrăm pe țintele, uh, de, pe obiectivele mileniului și pe ICD-uri, uh, așa cum s-a menționat uh, și în uh, raportul pregătit de doamna Strifler. Cred că este, credem că este important, de asemenea, să avem o abordare bazată pe drepturi uh, în ceea ce privește dezvoltarea. Deci să nu ne concentrăm numai pe uh, drepturile omului. Sigur, drepturile omului au un rol foarte important în dezvoltare, dar uh, trebuie să nu ne concentrăm exclusiv pe acesta. De asemenea, sprijinim viitoarea utilizare sau utilizarea crescută a mecanismelor de finanțare pentru a contribui la dezvoltarea financiară. Cred că acestea au fost observațiile cele mai interesante și în ceea ce privește ce spunea domnul Cortes, este adevărat că avem nevoie să ne concentrăm atenția în această direcție și trebuie să ne concentrăm asupra importanței femeilor ca o parte a um, politicii generale de dezvoltare. Cred că trebuie să analizăm toate aceste lucruri. Mulțumesc! Doamna Strifler, vă dau ocazia să trageți concluziile. Și suis A À force de vouloir faire très vite, on ne sait plus ce qu'on fait. Mulțumesc. Am să țin cont de propunerile făcute de domnul Cortes, în special eh, cea referitoare la mecanismul eh, inovator de finanțare. Da, voi insista mai mult pe condiția femeilor și în rest nu am nimic eh, de adăugat. Cred că suntem de acord cu toții cu privire la conținut. Mulțumesc. Acum îi dau ocazia doamnei Strifler să conducă această ședință, locul meu, pentru ultima parte. Okay. Voilà. Donc, euh, nous allons passer au point. Euh... Trecem la punctul 14 noul protocol de stabilire a posibilităților de, de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului, încheiat între UE și Republica Seychelles. Acest punct, ultimul, ba nu, penultimul de pe ordinea de zi, vine cu o prezentare pe care o voi ține eu, care sunt raportoare pentru aviz, deci îmi dau mie însă cuvântul. Am să încerc să nu vorbesc prea mult. Stimați colegi, în virtutea acestui proiect de acord, părțile se angajează să promoveze un pescuit responsabil pe baza principiului nediscriminării între diversele flote de pescuit din această zonă, promovând totodată un dialog politic pe tema reformelor necesare. Contribuția financiară menționată în acord se ridică la o sumă totală de 16.800.000 de euro pentru întreaga perioadă. Cantitatea globală de capturi a Uniunii Europene în apele Republicii Seychelles, dacă ea depășește 52.000 de tone pe an, cuantumul contribuției financiare anuale va crește cu 65 de euro pentru fiecare tonă suplimentară capturată. Atunci când cantitățile capturate de navele UE depășesc dublul cuantumului anual total, suma datorată pentru cantitatea excedentară se va plăti în anul următor ceea ce poate crea probleme pentru țara beneficiară. Alocarea acestor fonduri reprezintă un alt punct sensibil, deoarece ele sunt vărsate autorităților din Republica Seychelles, care au competențe exclusivă. Prin urmare, e foarte dificil de aflat care sunt adevărații beneficiari acestor fonduri. În concluzie, aș spune că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului nu trebuie să reprezinte doar o modalitate legală de a permite vaselor europene accesul la resursele piscicole din țările terțe, ci și se permite promovarea exploatării durabile a resurselor maritime. Contribuția financiară din partea contribuabililor europeni trebuie alocată exclusiv obiectivelor de dezvoltare, adică să fie cheltuită în beneficiul comunităților de pescar pentru a le îmbunătăți condițiile de trai, a le asigura accesul la instruire, siguranța pe mare și pentru a crea noi locuri de muncă la nivel local. Iată de ce trebuie să ținem cont de următoarele lucruri atunci când se va aplica acordul. Mai întâi, să crească transparența procedurilor de contabilizare a capturilor totale. Să nu existe dubii cu privire la integritatea mecanismelor în fața corupției. În al treilea rând, să fie consolidată răspunderea guvernului local care să garanteze îmbunătățirea condițiilor de trai pentru pescare din zonă. În al patrulea rând, să se respecte standardele minime și condițiile convenite la nivel regional și, în al cincilea rând, să se prezinte rapoarte regulate cu referitoare la punerea în aplicare a acordului, să se prezinte Uniunii Europene. Mulțumesc! Doamna Keller a cerut cuvântul. Thank you. I will make it very brief. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Vreau doar să insist că și în acest caz ar trebui să se fixeze un plafon pentru regiune, pentru că specia care este uh, uh, aici este o specie migratoare, e vorba de ton, așadar nu cred că ar trebui să fie un plafon pentru regiunea insulelor Seychelles ar trebui să avem o, nu o plată suplimentară, ci ar trebui să existe un plafon foarte clar pentru întreaga regiune, nu doar pentru o țară. Și întrebarea mea pentru comisie este următoarea. Ce face comisia pentru a reduce impactul utilizării crescânde a unei metode de pescuit numită dispozitive de agregare, uh, atragi peștii pentru a prinde mai mulți, ce faceți pentru a reduce impactul acestei metode de pescuit în regiunea Seychelles? Alors, je vais passer la parole à la commission. À... Dau cuvântul comisiei, domnului Alexandru. Vă rog să fiți foarte succint pentru că interpreții ne părăsesc în 5 minute. Nu. Deci aveți la dispoziție 3 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte și doamnă raportor. Acum uh, voi încerca în 3 minute să pun capac, să prezint într-o formă frumoasă, ar fi un miracol, dar voi încerca. Prezentarea succintă a raportului dumneavoastră mi se pare foarte interesantă și uh, m-am regăsit în anumite privințe. Cred că ar trebui să profităm de această ocazie pentru a vă oferi însă informații suplimentare cu privire la anumite lucruri. Și am să vă răspund de la bun început la întrebarea pe care a adresat-o stimatul dumneavoastră coleg acum câteva minute. Trebuie să încercăm să evităm uh, aceste practici pe care unii le pot considera de-a dreptul destructive. Aceste dispozitive agregate de pescuit. Lucrăm într-un cadru regional, lucrăm cu uh, comisia ce se ocupă de Oceanul Indian – și tot ce se întâmplă acolo la nivel regional are consecințe și în uh, zonele economice exclusive ale țărilor terțe cu care noi încheiem acorduri. Iată deci uh, un răspuns în ce privește dimensiunea regională. În legătură cu stabilirea unui plafon maxim, la nivel regional, vă amintesc că aici nu este vorba despre un acord regional, ci un acord bilateral, dar care are în vedere dimensiunea regională dezvoltată și protejată de aceeași comisie a Oceanului Indian. Deci, este în interesul nostru al tuturor, inclusiv al Republicii Seychelles, să conservăm stocurile de ton și să asigurăm o coerență absolută între ceea ce se face la nivel regional și la nivel bilateral. Dar vă amintesc că insulele Seychelles sunt una dintre părțile contractante cele mai active și mai dinamice, asta în sensul pozitiv al termenului, când vine vorba despre protejarea resurselor din interiorul uh, zonei convenite de Comisia Regională ce administrează resursele. Acum, uh, nu știu dacă mai uh, am două minute, doamnă președinte, mai dați acest timp? Pentru că, dacă da, aș vrea să aduc o lămurire în legătură cu anumite puncte din intervenția dumneavoastră, care mi se pare pertinente, repet, dar uh, aș vrea să vă completez. Vă dau un minut și jumătate. Bine, o să încerc să mă încadrez. Acest nou protocol a fost negociat în 2010 dar uh, înainte de lansarea reformei privind dimensiunea externă, noi am încercat să îmbunătățim anumite prevederi cheie din protocol. Subliniez faptul că noi am uh, făcut um, două categorii, am distins două categorii în alocarea financiară. Accesul, mai întâi, care e repartizat în funcție de voința țării terțe, dar cea de-a doua parte se referă la programare și la lucrările care se fac în comisie mixtă. Este vorba despre lucrări uh, susținute, periodice. Dacă vrem să atingem obiectivele, trebuie să avem astfel de lucrări, stimate doamnă raportor, pentru că vrem să asigurăm un impact real la nivelul pescuitului artizanal să recunoaștem că acest pescuit artizanal e foarte important pentru aportul de proteine în hrana populației. Un alt lucru important este clauza de suspendare a protocolului în caz de încălcare a drepturilor omului. Aceasta constituie o noutate pe care noi am introdus-o începând cu 2010 în toate protocoalele negociate. Deci, începând cu 2010, toate protocoalele au această clauză de suspendare. Pentru prima dată facem acest lucru. Dacă este o problemă a încălcării drepturilor omului, putem suspenda protocolul. Și, în fine, un ultim element pe care vreau să vi-l supun atenției este vorba despre banii destinați la nivel sectorial dacă se constituie abuzuri, comisia are dreptul de a suspenda această susținere sectorială. Este cel mai bun instrument care ne permite să lucrăm împreună cu statul terț, astfel încât obiectivele fixate de comun acord să fie atinse. Iată ce am avut de spus, doamna președinte. Sper că am reușit să vă luminez suplimentar. Da, mulțumim foarte mult. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, așa că vă propun să Trece mai departe cât mai rapid. Vă amintesc că termenul de amendare este 4 martie la 12 miezul zilei, iar votul va avea loc uh, ulterior. Avem uh, un ultim punct, control democratic al programării în cadrul legislației privind dezvoltarea. Are cuvântul domnul Görens, care a acceptat să îl înlocuiască pe domnul Tirulia. Deci, dumnealui ne va prezenta concluziile grupului de lucru. Domnule Görens. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu uh, un interpret fidel al domnului Tirolien, care mi-a remis uh, notele dumnealui. Voi începe prin a spune că dumnealui este în principiu de acord cu concluziile grupului de lucru și uh, domnul Tirolien recomandă grupului nostru mai multe prevederi în legătură cu um, programul strategic, cu uh, grupurile locale. Și, în fine, face următoarele recomandări, pe care speră să le ia în considerare cei care vor pune în aplicare acest program tematic. Sunt șase recomandări pe care le-am uh, delimitat. Nu am să prezint decât două care mi se par uh, cu deosebire pertinente. Mai întâi trebuie subliniat că după trei ani de existență, unii dintre actori au constatat că e nevoie de o abordare mai specifică și trebuie să se facă o distinție mai clară între actorii nestatali și autoritățile locale. Comisia și-a dat seama că, în realitate, părerile comunității locale sunt diferite de cele ale unui ONG. Deci, Trebuie să ținem cont de această specificitate. Dar în cursul dialogului structurat s-a constatat că modul în care e gestionat acest program ar putea aduce la tensiuni între ONG-uri și autoritățile locale. Deci ca să evităm exacerbarea acestei concurențe între cei două actori diferiți, Comisia trebuie să înceapă să reflecteze, întotdeauna am reflectat, și se vor stabili uh, programe anuale de acțiune și uh, propuneri separate. Și, în fine, o ultimă remarcă, după care nu vă mai rețin. Este vorba despre o cerere pe care comisia noastră a făcut-o în mod repetat, consultarea actorilor de pe teren. Așa cum uh, prevede articolul 19.20.33. lucrurile s-au îmbunătățit, uh, credem noi, în ultimul timp și asta pot să vă spun pentru că asist regulat la aceste exerciții, dar acest proces uh, macrogeografic nu a permis încă delegaților din statele eligibile să ia parte la acest program tematic și să contribuie mai mult la sensibilizarea și la implicarea actorilor locali. Noi știm care sunt constrângerile cu care se confruntă actorii, în special uh, problema resurselor umane și din această cauză unele delegații nu se pot achita de sarcinile lor. Mi se pare foarte important că în fiecare autoritate, fiecare delegație trebuie să existe o persoană însărcinată cu consultarea actorilor și care să poată să spună care este stadiul procesului de consultare. Ca, iată în mare care au fost roadele reflexiei noastre în acest grup condus de domnul Tirolian, care din nou regretă că n-a putut fi printre noi. Cred că a fost mai degrabă amabil cu comisia. Țin să mulțumesc de asemenea și publicului foarte numeros uh, în aceste momente care m-a ascultat cu o atenție deosebită. Mulțumim mult, domnule Görens. Comisia dorește să răspundă? Doamna Vidmar Gros? Nici nu vă mai spun uh, cât timp vă acord pentru că am pierde secunde prețioase. Da, foarte pe scurt, uh, vom primi cu siguranță aceste comentarii înscris și vom avea ocazia de a le discuta mai târziu. Noi am ascultat remarcile făcute și pot să vă spun că deja lucrăm la punerea în aplicare, deci uh, nu mai insist. Vă spun doar că ne vom întâlni uh, cândva mai încolo pentru a discuta mai serios despre acestea. Președinte, deci considerăm aceste concluzii adoptate? Ei bine, nu știu dacă Comisia va avea aceeași disponibilitate față de un tirolian? Președinte. Bun, deci acesta a fost tot în legătură cu controlul democratic al programării în cadrul legislației privind dezvoltarea. Am uh, ascultat rolul actorilor nestatali și autorităților locale. L-am epuizat. Acum uh, ne mai rămâne să o auzim pe doamna Keller în legătură cu programul tematic Migrație și Azil. Nu înainte de a mulțumi interpreților care se spetesc pentru noi. Vă rog. And, uh... Grupul de lucru ce se ocupă de migrație și, după cum a spus și domnul Mitchell, uh, tot ceea ce a spus dânsul cu privire la uh, ce trebuie criticat cu privire la aceste programe, uh, susținem aceste lucruri. Am avut un schimb de opinii foarte intens cu reprezentanții comisiei, am făcut schimb de documente și de corespondență și Concluzia este, așa cum a spus și domnul Mitchell, că acest program se focalizează foarte mult asupra intereselor Uniunii Europene, nu în ideea valorilor, ci în, ci în sensul uh, intereselor uh, cu privire la fluxurile migratorii înspre Uniunea Europeană și nu atât de mult asupra fluxurilor migratorii sud-sud. Domnul Mitchell a spus de asemenea că este foarte greu să demonstrezi uh, modul în care s-au utilizat uh, fondurile nu se poate uh, dovedi foarte exact. Legătura cu țărăcia, uh, când vorbim despre falsificarea de documente, deformarea vameșilor și așa mai departe, toate aceste lucruri sunt niște chestiuni care nu sunt suficient de clare. De asemenea, avem aici problema specifică cu privire la programarea bugetară, care este foarte neclară. Singurele indicații cu privire la modul în care vor fi folosiți banii, câți bani vor fi folosiți pentru prioritățile tematice, este că vor fi 10-30% dintre bani pentru fiecare uh, prioritate tematică, ceea ce este o uh, indicație foarte, foarte vagă. Și aici, deci Acestea toate sunt probleme pe care le-am constatat. Uh, nu înțeleg de ce nu se poate uh, oferi o programare mai detaliată cu privire la fonduri. Bugetul în sine, bugetul general este foarte limitat, prioritățile, programele sunt foarte mari, sunt foarte multe priorități, foarte multe aspecte care trebuie abordate și Așteptăm să vedem cum vor fi puse în aplicare aceste obiective, date fiind fondurile foarte reduse care sunt uh, la dispoziția acestui uh, uh, instrument. În cele din urmă, după cum v-am spus, indicația financiară 10-30% este una foarte uh, vagă și e foarte greu de asemenea să îți dai seama cum funcționează uh, fluxurile acestea bănești și în cele din urmă recomand să nu obiectăm cu privire la acest uh, program, deci să nu ne opunem acestuia, însă să trecem în raportul domnului Mitchell dificultățile și problemele constatate și atunci când discutăm despre următorul cadru financiar multianual, și anume cum va trebui să arate ICD pe viitor, să luăm în considerare aceste probleme și dificultăți, pentru că acestea nu apar doar în acest proiect tematic uh, și în celelalte și trebuie să le rezolvăm, pentru că dacă nu, nu vom putea să ne îndeplinim sarcina democratică de a controla punerea în aplicare a programelor strategice. Mulțumesc! Domnule Pennington, mai doriți să interveniți? Câteva secunde doar. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să spun că dezbaterea a fost foarte interesantă și apreciem comentariile doamnei Keller. Noi sperăm ca informațiile ample, suplimentare pe care le-am furnizat să vă liniștească, dar uh, am luat notă de preocupările Parlamentului. Pentru mine a fost un exercițiu foarte interesant să văd cum interpretați cele cinci priorități uh, într-un astfel de cadru tematic, mai ales când uh, majoritatea fondurilor sunt angajate prin propuneri și nu toate prioritățile se diferențiază clar unele de altele dar uh, dorim ca fiecare dintre priorități să primească o importanță egală și sperăm ca programul să arate acest lucru când se va finaliza. Mulțumesc. Președinta, doamna Keller, mai doriți să spuneți ceva? Vreau doar să adaug că la finele lui martie sperăm să putem da o rezoluție prin care să putem zice în scris care sunt uh, problemele și dificultățile cu care ne-am confruntat. Președinta, mulțumesc foarte mult. Dacă sunteți de acord, vom uh, exprima concluziile la următoarea noastră ședință. Este ceva la diverse? Nu? Atunci data următoarei ședințe a Comisiei DV va fi 22 martie 2011 la Bruxelles de la orele 15 la 17.30. Declarăm uh, suspendat aici ședința. Mulțumesc încă o dată tuturor și mulțumesc din nou interpreților.